Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Distinși membri ai Parlamentului European, ai Parlamentelor Naționale, vă rugăm să luați loc și să ne acordați puțin atenție. Ar fi bine să începem, dacă ne uităm la ceas, given the fact that we are having this afternoon two working sessions. În această după-amiază avem două sesiuni uh, de lucru. Sesiunea a treia a acestui seminar privind uh, protecția datelor și aplicarea legii și sesiunea a patra a autoritățile de control și responsabilii cu prelucrarea datelor din sectorul privat. Înainte de asta însă, Înainte de a da în <clears throat> curs discuțiilor moderate în cursul dimineții de Dimitrios Druțas și, de, de, și um, după aceea de domnul Sean Kelly, avem uh, o deschidere a lucrărilor uh, susținută de Vivian Reding, vicepreședinta a Comisiei Europene, însărcinată cu portofoliul drepturilor fundamentale și justiției. Ea a fost un jucător foarte important în uh, cadrul comisiei în ceea ce privește această inițiativă de reformare a protecției datelor. E vorba de binecunoscutele acte normative, directiva și regulamentul despre care discutam și de dimineață. Deci, Vom asculta remarcele de deschidere ale doamnei Vivian Redding și apoi vom da cuvântul invitațiilor noștri. Vă propun de asemenea să ridicați mâna, să luați cuvântul, să vă înscrieți la cuvânt de câte ori doriți, pentru ca noi să avem uh, timp să întocmim lista, să întocmim lista vorbitorilor care se vor adresa uh, adunării după intervenția doamnei Reding. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, onorați membri ai Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European. Dați-mi voie să vă spun mai înainte de toate cât de impresionate sunt de uh, ordinea de zi pe care ați pregătit-o. Este o ordine de zi foarte robustă care aduce în uh, discuție și în dezbatere um, toate subiectele de interes pentru cetățeni în ceea ce privește, pe de o parte, protecția informațiilor cu caracter personal și, pe de altă parte, o bună funcționare a companiilor europene. Um, e adevărat că discuțiile de astăzi marchează începutul unei faze noi în ceea ce privește protecția datelor, iar temele pe care le-ați ales uh, sunt uh, teme fundamentale în ceea ce privește stabilirea unor reguli de, uh, și principii de protecție a datelor care țin cont de provocările de punere în aplicare, de avantajele comerciale. Toate aceste probleme cheie au fost identificate, iar acum este momentul să, să căutăm și răspunsuri. Dați-mi voie să vă spun că tema aleasă de dumneavoastră pentru această dezbatere nu putea fi mai bine aleasă, pentru că uh, construirea încrederii într-o lume virtuală este, de fapt, miezul a ceea ce vrem noi să facem. Regulile privind protecția datelor datează din 1995. Pe atunci nu exista internetul, doar 1% din populația noastră avea acces online. Crearea Facebook uh, a venit abia după 8 ani, iar acum uh, Ethereum este Uh, saturat. În, 1900, uh, în 2012 datele personale au devenit o marfă foarte valoroasă. Iar această piață crește cu 40% pe an. Deci informația, datele sunt uh, esențiale pentru economia în această lume virtuală, care, care bazată pe uh, internet, iar reforma pentru protecția datelor își propune să stabilească un singur set de reguli, un set unic de reguli pentru toată piața internă. Știți de asemenea că libera curge, uh, libera transmitere de informații depinde în cea mai mare măsură de încredere. Numai cu încrederea consumatorului putem să ne asigurăm că aceste uh, date sunt protejate, că sunt uh, bine, corect utilizate de către cei care le dețin și de către guverne. 70% dintre cetățenii noștri cred însă că datele lor cu caracter personal sunt folosite de companii și în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate. Dacă nu reușim să răsturnăm această percepție, dacă nu vom avea reguli coerente și bine aplicate, dacă nu vom inspira încrederea consumatorilor și a cetățenilor, atunci vom avea mari probleme pentru că piața internă digitală nu se va dezvolta așa cum ar putea să o facă. Și aici avem uh, un potențial de creștere enorm. Uitați-vă la uh, cloud computing. Uh, cloudul generează economii importante și oportunități imense. Are un impact uh, potențial asupra PIB-urilor noastre de aproape 1000 de miliarde de euro până în 2020. Deci se poate uh, spune că este un actor extraordinar de important care să contribuie la creșterea Europei. De aceea trebuie să înlăturăm barierele și prima barieră este cea a percepției oamenilor. Oamenii cred că tehnologia aduce riscuri suplimentare. Când vorbesc despre oameni, mă refer la cetățeni, la cei care sunt îngrijorați uh, de ceea ce se pretrece cu informațiile care îi privesc vorbesc despre uh, oamenii care sunt îngrijorați cu privire la siguranța informațiilor pe care ei le uh, împărtășesc în acest sistem de cloud computing. De aceea am propus uh, reforma regulilor de protecție a datelor și cred că dacă vrem să dezvoltăm acest acest mediu digital, trebuie să ne grăbim să uh, adoptăm aceste principii. Vreau să felicit uh, Comisia Libe pentru că a ales uh, tema protecției datelor pentru această reuniune interparlamentară și vreau să vă felicit pentru calendarul foarte ambițios care a fost subliniat de cei doi raportori, domnul Albrecht și domnul, domnul Druțăs. Asta ne dă nouă încredere că putem ajunge la un acord politic în privința pachetului de reformă până la sfârșitul președinției irlandeze, bineînțeles cu o uh, pregătire foarte bună din partea uh, actualei președinții. Am uh, analizat uh, proiectul de raport uh, care va fi dezbătut în următoarele luni și cred că el va permite o accelerare a negocierilor pe viitor și vreau să vă asigur că aveți sprijinul Comisiei în evoluția acestui dosar. Aveți atât Consiliul cât și Parlamentul tot sprijinul nostru pentru ca regulile privind protecția datelor să fie uh, cât mai adaptate uh, voilor secolului 21. Acum, uh, haideți să luăm pe rând câteva întrebări care ne-au parvenit din partea Parlamentului European. Noi am dat răspunsuri în scris, dar pentru a deschide, practic, dezbaterile care vor avea loc astăzi aici, vreau să subliniez câteva aspecte de mare importanță. Parlamentele naționale sunt, bineînțeles, preocupate de legătura dintre uh, această reformă și legislația națională din statele membre. Am fost întrebați de ce este nevoie de un regulament și nu de o directivă în acest sens, de exemplu. Vreau să fiu foarte bineînțeleasă. Uh, am propus un regulament pentru că este singura cale de a atinge obiectivele noastre, singura cale de a evita fragmentarea pieței comune și singura cale de a asigura o aplicare eficientă a regulilor de protecție în toată Europa. Directiva din 1995 s-a soldat cu 27 de, 27 uh, de legi, uh, uneori contradictorii uh, în statele membre, cu cerințe și standarde care au dus la povere administrative inutile și la creșterea birocrației. Singura care de a crește competitivitatea companiilor europene, care de ani de zile se plâng că au uh, probleme mari și costuri mari în uh, aplicarea celor 27 de reguli diferite pe piețele din Uniune, vor aplica un singur regulament și de acum înainte vor avea certitudine juridică, pentru că se introduce un set de reguli armonizat și a, asta va duce la deschiderea pe mai departe a pieței unice. Sunt conștientă de asemenea de dezbaterea privind procesarea datelor în sectorul public și în sectorul privat. Ar trebui să existe diferențe, mi s-a spus. Nu vă spun nimic nou aici, pentru că deja din directiva uh, din 1995 nu s-a făcut diferența între mediul public și cel privat. N-am făcut schimbări fundamentale în uh, reforma pe care o propunem. O distinție între public și privat nu este ușor de făcut, nu este foarte ușor de, de trasat și poate duce la situații și mai problematice. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă o autoritate locală încarcă date personale într-un nor deținut de o companie privată, unde se termină domeniul public, unde începe cel privat și unde se întâlnesc acestea. Cred că asta e o întrebare interesantă pentru avocați, însă nu există reguli foarte clare pentru companiile private. De aceea vreau să vă explic că orice diferențiere nu este justificată, pentru că există și cazuri în care această diferențiere este justificată. Autoritățile publice vor procesa date în interesul public pentru motive de, de exemplu, impozitare. Dar sunt și zone în care este nevoie de o abordare diferită. Sectorul privat va trebui să respecte aceleași principii, iar aceste principii enumerate în reforma pe care o propunem nu pot fi încălcate sectorul uh, public, uh, nu, sectorul privat nu va respecta însă niciodată aceste principii dacă ele nu sunt bine stabilite în legislație. Sigur că parlamentele și autoritățile naționale vor continua să joace un rol important, vor uh, contribui la identificarea zonelor care sunt foarte sensibile la nivel național, delicate și atunci uh, anumite cazuri sunt lăsate la competența autorităților naționale. De exemplu, echilibrarea uh, protecției datelor cu libertatea de expresie ce uh, informații pot fi colectate în mod legitim. Atâta vreme cât statele membre respectă principiile generale ale regulamentului, pot legifera în aceste domenii, chiar vor trebui să legifereze în ceea ce privește, de exemplu, libertatea de exprimare. Și uh, cred că aceasta este o soluție rezonabilă pentru că legislația recunoaște că există zone deosebit de sensibile pentru unele state membre și că ar trebui să existe responsabilitate a statelor membre pe acele domenii. Parlamentele naționale au pus întrebări în legătură cu rolul Comisiei și al uh, autorităților naționale. În ceea ce privește rolul Comisiei, îmi dau seama pe deplin că există multe preocupări sau ridicat uh, întrebări ridicate de, de actele delegate sau actele de implementare uh, pe care Comisia este împuternicită să le adopte, dați-mi voie să vă spun că aceste acte au fost întocmite în mod intenționat într-un mod neutru din punct de vedere tehnic, pentru că este greu uh, de elaborat. Regulamentele sunt uh, greu de scris și greu se poate reveni asupra unei modificări de câte ori uh, evoluează uh, tehnologia. De aceea noi uh, trebuie să încurajăm evoluția tehnologică și textul legislativ trebuie să fie suficient de flexibil pentru a acomoda acest aspect. De aceea e nevoie de aceste acte delegate și acte de punere în aplicare, tocmai pentru a ne asigura că regulile și principiile pot fi aplicate pentru dezvoltările viitoare din punct de vedere tehnologic, fără a trece din nou printr-o reformă de plină a întregului sistem. Iar tratatul de la Lisabona permite utilizarea acestor acte delegate și acte de implementare tocmai din acest motiv. Cu acestea fiind spuse, nu cred că acestea care s-ar putea să existe o, o, o nemulțumire din principiu în ceea ce privește utilizarea acestor acte delegate. Aș putea înțelege că pentru anumite tipuri de acte delegate s-ar putea să existe o nemulțumire și eu sunt gata să discut cu dumneavoastră, să analizez numărul actelor delegate, sfera lor de acoperire, uh, dacă se consideră necesar limitarea numărului acestora, atunci foarte bine. Însă, progresele tehnologice viitoare trebuie să fie luate în considerare. Avem nevoie de oarecare flexibilitate. Așa că aș vrea să știu care este și părerea dumneavoastră pe această temă, pe tema aceasta a actelor delegate și actelor de implementare. Și eventual poate că ați putea să-mi spuneți și care ar fi, după părerea dumneavoastră, o alternativă la aceste acte. Iar pentru a vă ajuta, într-un fel sau altul, dacă ne uităm la actele legislative și la reguli detaliate, aprofundate, atunci asta înseamnă că automat marja uh, de, de flexibilitate este redusă. Și dacă lăsăm în seama statelor naționale, țărilor, statelor membre, uh, sarcina de a reglementa, atunci am avea o piață fărămițată. Vedeți că procesul este complicat și nu vom reuși să simplificăm astfel peisajul acesta legislativ, pentru că de multe ori ne-am dat seama, spre exemplu, că acele coduri de conduită nu sunt suficiente, tocmai pentru a avea o implementare uniformă. Așa că am spus acest lucru de mai multe ori, repet încă o dată că sunt gata să analizez pe rând unul câte unul fiecare dintre aceste acte delegate pentru a vedea dacă sunt cu adevărat necesare sau dacă, eventual, în anumite cazuri se pot găsi alte soluții. Al doilea element. Care este relația între Comisie și uh, autoritățile naționale de protecție a datelor personale? Autoritățile naționale vor rămâne în continuare coloana vertebrală a uh, implementării acestor uh, le- noi legislații. Aceasta o facem pentru că am ales să facem așa. Am fi putut, eventual, într-o logică de piață internă, piață unică, să avem și o altă alegere, și anume să avem un fel de autoritate centrală pentru întreaga piață unică europeană. Dar am ales anume să nu facem acest lucru. Am ales anume să lăsăm în seama autorităților naționale această răspundere, pentru că ele sunt cele care vor pune în comun munca lor și vor elimina toate uh, disparitățile și discrepanțele care mai există. Acest lucru va întări în mod considerabil modul în care percepe opinia publică această legislație și va duce la o armonizare a tuturor subiectelor și a tuturor uh, modurilor de intervenție pe marginea acestui subiect a protecției datelor cu caracter personal. Și prin colaborarea care va exista între diferitele autorități, acestea vor avea o metodă de intervenție uniformă și vor exista decizii care vor fi luate în considerare și se vor aplica tuturor celor 27 de state membre, pentru că peste tot în Uniunea Europeană avem specialiști, avem experți care au un cuvânt de spus, care au o contribuție de adus atât în ceea ce privește intervențiile guvernelor, ale comisiei, măsurile luate de acesta sau luate de către lumea sau mediul de afaceri. Rolul comisiei în acest mecanism de coerență este unul foarte clar. Este un rol de ultim, ultimă posibilitate de intervenție, ultim recurs. Comisia este ca un fel de ghișe și este uh, prevăzută în această schemă tocmai pentru a asigura conformitatea cu legislația europeană, pentru a verifica dacă ce au hotărât legi uh, legiuitorii la nivel național este coerent și consistent față de legislația europeană, dacă nu cumva există vreun risc într-o aplicare greșită a regulilor de protecție a datelor cu caracter personal. N-am inventat nimic nou, pentru că mecanismul acesta există deja și în alte domenii de politică, spre exemplu în domeniul telecomunicațiilor și s-a demonstrat a fi un mecanism foarte bun, bine gândit. Comisia nu are intenția să devină un fel de autoritate, super autoritate de protecție a datelor. Nu este munca noastră și nici nu va trebui să fie munca noastră și nici nu poate fi munca noastră. Deliberările și uh, intervențiile de la caz la caz țin de autoritățile naționale și nu de comisie. dacă anumite cazuri specifice vor duce la apariția unor semne de întrebare cu caracter general, atunci, da, Comisia va interveni ca o ultimă posibilitate de intervenție, o ultimă instanță care poate interveni. Însă aceste cazuri vor fi cu siguranță cazuri excepționale și nu vor reprezenta o regulă. Alte aspecte importante care au fost uh, menționate de către reprezentanții Parlamentelor Naționale. Um, această distinție între regulament și directivă. Din punctul meu de vedere, și cred că și din punct de vedere al Parlamentului European, regulamentul și directiva trebuie să fie negociate ca un pachet de sine stătător. Libertatea, securitatea cetățenilor noștri reprezintă cele două aspecte mai importante, cele mai importante aspecte ale aceleiași monede. Și noi trebuie să uh, ținem seama de acest lucru în momentul în care facem propuneri de reformă referitor la legislația uh, pentru protecția datelor în Europa. După ani de consultări cu actorii cei mai importanți din domeniu, chiar și cu instanțele naționale, am înțeles că instrumentele pe care le avem în uh, decizia cadru în momentul de față nu sunt satisfăcătoare. Avem o serie, o pletoră de, de instrumente și metode de intervenție și nu este foarte clar cine face ce. Este, în schimb, multitudinea aceasta nu a ușurat schimbul de informații între statele membre la nivel transfrontalier. Aici ne bazăm pe un cadru, decizie cadru din 2008, care va fi înlocuită de către directivă și acest lucru acoperă doar ceea ce se întâmplă la nivel transfrontalier și de altfel aceasta a fost și una din întrebările dumneavoastră. De ce am adăugat și dimensiunea de comunicare la nivel intern, pe lângă comunicarea transfrontalieră? Ei bine, după discuții îndelungate cu oamenii de pe teren, am ajuns la concluzia că ei au dreptate. Uh, organismele polițienești ne-au spus de asemenea că ei nu fac diferența între uh, Uh, procesarea datelor la nivel transfrontalier sau la nivel intern, pentru că nu e întotdeauna posibil să faci această distinție. Datele personale pot fi colectate într-un anumit stat membru, dar va exista un schimb cu un alt stat membru la nivel transfrontalier și după cum vedeți aici e vorba de un ansamblu. Deci discrepanța sau delimitarea aceasta nu poate, nu este fezabilă în munca de zi cu zi a poliției. Spre exemplu, o bază de date unică va conține date cu caracter personal care au fost co colectate la nivel național, dar și date primite din partea unui alt stat membru. Și acest lucru uh, este clar, ar fi absolut ineficient uh, să avem două baze de date diferite în funcție de sursa de unde provin aceste informații. Și dacă avem diferite standarde care se aplică pentru protecția datelor, în cazul aceleiași baze de date unice, iarăși am avea probleme. Distinția aceasta între date cu caracter intern și date care provin din afară este o distinție artificială, nu are sens și nu ar face decât să ducă și la o, sporire a dificultăților din punct de vedere al integrării pe care noi ne dorim la nivel european. Mai mult decât atât, Dacă ne uităm la mandatul de arestare european, care este operațional odată ce este emis într-unul din uh, uh statele, din țările membre ale Uniunii Europene. E bine, exact același model aceste, aceste date cu caracter uh, personal trebuie să fie protejate în același fel peste tot, indiferent dacă e vorba de țara de origine a datelor acolo unde au fost recolectate sau dacă e vorba de țara în care aceste date sunt uh, procesate. De aceea, după discuții îndelungate cu magistrați, am ajuns la concluzia că nu trebuia să mai avem această distinție în continuare. Iar uh, dacă ne uităm la aspectul, aș spune eu, rațional, logic acest lucru se înscrie firesc în întregul context al legislației pe care noi dorim să o promovăm, tocmai pentru a îmbunătăți modul în care uh, operăm. Câteva apartamente naționale au spus de asemenea că nu sunt de acord cu obligația uh, statelor membre de a eventual anula anumite acorduri la nivel internațional ce fusese încheiate înainte de intrarea în vigoare a acestui pachet legislativ și ne întrebau dacă aceste acorduri eventual nu ar putea să fie în continuare uh, compatibile cu viitoarea directivă sau nu. Aici, tratatul este foarte clar. Statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic să asigure compatibilitatea acordurilor lor încheiate în mod bilateral față de tratatele europene și față de legislația europeană și citez, sunt uh, rugate să ia toate măsurile necesare pentru a elimina orice incompatibilitate. Deci, foarte bine, foarte bine și frumos pentru legislație, dar asta pe hârtie, cum facem în practică. E adevărat că e o condiție, o precondiție pentru foarte multe state membre, pentru ca tratatele să fie aplicate în mod corect și trebuie să ne asigurăm că transferul acestor date către țări terțe sau alte țări uh, trebuie să, ne, să se facă în momentul în care există o cooperare lină. Uh, putem vedea, spre exemplu, că anumite state membre ar refuza să transmite date către o țară care nu garantează respectarea acestor uh, drepturi, acestor principii de protecție. Deci, Trebuie să vedem care vor fi motivele de securitate ce pot fi invocate. Eu cred că revizuirea acordurilor existente, acolo unde este necesar, reprezintă o povară administrativă, e adevărat. De aceea, directiva prevede o perioadă de 5 ani de zile pentru a putea permite această revizuire a acestor acorduri. Deci 5 ani după intrarea în vigoare a directivei. Iar directiva prevede de asemenea și timp suficient pentru transferuri. Transferuri care sunt absolut necesare imediat, spre exemplu. Dacă sunt informații de interes, aș spune eu, vital, sau dacă trebuie să împiedici, eu știu, o amenințare față de siguranța publică și așa mai departe. Uh, e bine, acestea, bineînțeles, nu, aceste categorii de informații nu intră sub incidența acestei legislații uh, restrictive. Însă cooperarea trebuie să fie posibilă pe viitor, plecând de la acest pachet legislativ. Văd că domnul președinte începe să devină mai nervos, pentru că agenda e foarte plină, așa că am să mă opresc aici și sper, domnule președinte, că o să am ocazia să răspund la o grămadă de întrebări. Thank you. Thank you, Commissioner Redding. Vă mulțumesc, doamnă comisar Redding. Aveți dreptate. În această dimineață am reușit să respectăm uh, calendarul pe care ni l-am stabilit. Cred că ar fi bine să putem să facem acest lucru și în această masă. Înainte să inițiem cele două paneluri din această masă, să nu uităm că avem și um, întrebări și răspunsuri. Și am primit aici la prezidiu șase întrebări Cred că fiecare vorbitor uh, are la dispoziție două minute. Points in two minutes. The first floor goes to the uh, representative of the Swedish. Acum dau cuvântul reprezentantului Parlamentului Sedez, domnul Bolling. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că uh, ne dați ocazia să discutăm aceste teme astăzi. Mă voi referi la această decizie din anul 2008 care reglementează transmiterea și procesarea de date personale în cadrul cooperării polițienești și judiciare transfrontaliere. Spre deosebire de actuala directivă cadru, propunerea de, dir- de, de directivă făcută de Comisie spune că schimb că ar trebui să fie acoperită și schimburile interne de date. Ei bine, la Parlamentul Suedez ne avem impresia că acest lucru încalcă, poate, principiul subsidiarității. Pentru că, din punctul de vedere al combaterii infracționalității cu ajutorul uh, schimb, schimbului de date, de acest lucru sunt responsabile autoritățile naționale, conform principiului subsidiarității. Dacă acest lucru nu se respectă, atunci se încalcă legislația penală națională. Și ținând cont de cât de puțin timp a trecut din momentul în care decizia cadru ar fi trebuit să fi fost pusă în aplicare, deci din uh, anul 2010, de fapt, considerăm că pur și simplu este prea devreme pentru a putea ajunge în mod real la concluzii despre cum a funcționat această decizie cadru, dacă a fost o decizie cadru bună sau una proastă și noi să știm care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul membrul Bundestagului uh, german, domnul Reichenbacher. Uh, vă mulțumesc. Doresc să vă sprijin cu obiectivele principale pe care le aveți, le urmăriți cu această directivă, propunerea directivă. Eu consider că doriți să ajungeți la un grad cât mai mare de armonizare și acest lucru este important și știți foarte bine că și în uh, Republica Federală Germană, Curtea, Constituțion- Curtea Constituțională a spus uh, cât de importantă este unitarea, unitatea legislației europene din acest punct de vedere. Eu aș avea însă două întrebări. Prima este următoarea. Considerați că există o legătură directă între uh, directiva generală a protecției, uh, între regulamentul general și Uh, directiva referitoare la schimbul de informații în domeniul polițianesc și judiciar sau considerați că aceste două instrumente ar putea fi concretizate independent unul de celălalt într-un calendar diferit? Apoi, a doua întrebare se referă la tratatele internaționale la care v-ați referit și dumneavoastră și e o întrebare foarte concretă. Ce înseamnă acest lucru în uh, contextul acordului pe care l-a încheiat Uniunea Europeană cu Statele Unite ale Americii, acel Safe Harbor uh, Tratat, Este vorba de datele colectate în uh, Uniunea Europeană și procesate apoi în uh, Statele Unite. Vor fi acestea excluse din domeniul de aplicare al uh, directivei sau nu? Și apoi, care este părerea dumneavoastră legată de obligativitatea de a, ați da, ați da consimțământul? Poate uh, Consimțământul, într-adevăr, nu este prevăzut pentru orice informație uh, prelevată, însă la alineatul 19 uh, mi se pare că există o contradicție. Oare nu ar fi un rațional mult mai bine să avem peste tot acest uh, principiu pentru că dacă nu, nu vom mai înțelege când se aplică el sau nu. Principial, eu consider că ar trebui să reușim să păstrăm un nivel ridicat de protecție a, a datelor și uh, cred că au fost amintite câteva teme din acest punct de vedere. Mulțumesc și acum are cuvântul din partea uh, Congresului Spaniol, domnul Gomez de la Serna. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru faptul că îmi dați ocazia să intervin. Aș dori să mă refer la aspectul următor care implică, de fapt, și o întrebare. Putem spune că în momentul de față am putea să extindem, de fapt, cadrul legislativ, ținând seama de acest regulament și această directivă, în ceea ce privește accesul pentru forțele de ordine și securitate la anumite date cu caracter personal. După părerea mea, nu aceasta ar fi problema, sau nu numai aceasta ar fi problema, ci faptul că lipsește un regulament pentru întreprinderile private, care nu sunt de fapt forțe de ordine și de securitate și care au drept scop principal al activităților, au drept scop, deci, anchete, au drept scop uh, spionajul, contraspionajul, obținerea de informații și așa mai departe și au drept scop, de asemenea, și obținerea unor date cu caracter personal. Așa că mie mi se pare că nu este suficientă reglementarea prevăzută în document pentru această categorie de întreprindere. Ar trebui să fim mai ambițioși și ar trebui să stabilim un cadru de activitate pentru aceste întreprinderi și pentru acești profesioniști ai anchetei, profesioniști ai, uh, ai cercetării. Și ar trebui, după părerea noastră, să ne gândim la o posibilitate și anume să avem un fel de, știu eu, registru sau un mecanism de certificare, de autorizare administrativă. Apoi am putea, credem noi, să stabilim anumite principii, cadru de uh, acțiune pentru această categorie specifică, spre exemplu, criteriul de necesitate. Uh, Uh, cât de indispensabil este ca întreprinderea respectivă să aibă sau nu acces la o anumită categorie de informații. Uh, criteriul finalității, criteriul proporționalității, după părerea noastră, Aici lipsește tocmai această reglementare pentru un sector de activitate care se ocupă tocmai cu obținerea unor date cu caracter personal, fie în scop comercial, fie uh, din partea întreprinderilor sau fie din partea persoanelor cu personalitate juridică. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Enciu din partea Parlamentului European. Dintă, în primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei vicepreședinte Reding pentru expunerea făcută și să-i confirm că toate ideile dânsii susținute aici le susținem și noi în continuare și vom căuta să le aplicăm uh, în uh, noua legislație. Eu aș vrea să atrag atenția numai asupra unui element fără de care consider eu că protecția datelor este imposibil de garantat și anume securitatea bazelor de date care conțin date personale și informații sensibile. Există o nouă directivă prin care am, amorni, am, amor, <clears throat> prin care am, amor, prin care am armonizat uh, pedepsele aplicate pentru infracțiuni informatice. Acum adoptăm o legislație prin care armonizăm, uh, știu eu, um, pedepsirea celor care nu respectă protejarea datelor personale, însă uităm că trebuie să avem în primul rând în vedere securizarea acestor baze de date. Și de aceea vă întreb, doamnă vicepreședinte, dacă nu ar fi momentul acum ca în paralel cu acest uh, nou pachet de protecție a datelor să concepe și o strategie concretă a Uniunii Europene pentru securizarea datelor, inclusiv pentru prevenirea și combaterea atacurilor informatice. Vă mulțumesc. Thank you. Now again. Vă mulțumesc. Exact. Acum din nou domnul uh, Constantin Fonuț, membru al Bundestagului German. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte a Comisiei, pentru declarația dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, premisa fundamentală pentru progres o reprezintă încrederea în protecția datelor. Această încredere este uh, și o, o premisă pentru a evita scăderea standardelor în uh, acest domeniu și, din acest punct de vedere, uh, regulamentul de, uh, propus de comisie reprezintă o mare șansă din punctul meu de vedere. Totuși, să pună întrebarea dacă acest uh, proces paralel care, din, care fac parte, din care face parte acest regulament și directivă este cel adecvat. Oare situația nu este uh, următoarea, ținând seama de situația organizațiilor civile și a celor care se angajează pentru protecția datelor cu caracter uh, personal? Ar trebui creată încrederea necesară în procesul legislativ care se desfășoară aici la uh, Bruxelles, încredere care de fapt este subminată în acest uh, moment. Vă mulțumesc. Y una última palabra para el Parlamento Europeo, señora Romero López. Doamna Romero López are acum cuvântul. Grazie, signora Reding. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamna Reding. Eu aș vrea să vă adresez o întrebare. De ce ați propus directiva? De ce avem acum în Parlament această propunere de directivă referitor la regulamentul de registrului numelui pasagerilor înainte să fi aprobat acest pachet de protecția datelor. Dumneavoastră știți că această propunere de directivă pentru registru cu date PNR este un subiect delicat, că avem un controlor al protecției datelor și avem un grup de lucru, articolul uh, 92, care este deosebit de important și care lucrează pe marginea acestui subiect. Știți că aici se invocă de multe ori lupta împotriva terorismului, lupta împotriva crimei organizate și asta acoperă totul. Dar eu nu cred că această propunere de directivă uh, ar, fi, ar fi avut o forță suplimentară, mai ales dacă ne uităm la relațiile noastre cu Statele Unite ale Americii. Dacă ne uităm la Regatul Unit, care de multe ori exercită dreptul său de opting out, ei bine, iată că de data asta nu le exercită și atunci eu cred că ar fi fost mai bine să facem lucrurile în ordine și anume mai întâi să avem pachetul legislativ pentru protecția datelor, apoi parlamentele naționale să aibă ocazia să discute despre acest subiect al registrului datelor pasagerilor și să avem toate precauțiile necesare pentru astfel de uh, date sensibile. Parlamentele naționale nu au avut ocazia să discute despre acest registru. Doar în câteva țări s-a făcut acest lucru. Multe dintre ele nici măcar nu s-au plecat asupra acestui subiect. Acum avem reprezentanții Parlamentelor naționale uh, care se află în sală. Oare nu sunt și ei de părere că ar trebui ca acest subiect care este atât de important să fie dezbătut în Parlamentele naționale? Nu putem să armonizăm o temă care nici măcar n-a fost dezbătută în Parlamentele naționale. No. Mulțumesc, doamna Romero. Și acum din nou către dumneavoastră, doamna comisar Reding. By... Vă aduc aminte de limitările noastre legate de timp și uh, poate vă puteți uh, limita la 10, 10 minute pentru răspunsul dumneavoastră. Da, vedeți cum funcționează acest uh, lucrurile la Parlamentul European. Încercați să faceți acest lucru acasă, dar sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să respectăm timpul. Uitați ce am făcut. Am transform, am transformat o directivă într-un regulament, tocmai pentru a evita fragmentarea, tocmai pentru a avea o singură uh, o singură reglementare pentru întreg continent, continentul, pentru ca societățile comerciale să se poată dezvolta pe piața internă, ca și pentru ca cetățenii noștri să fie siguri că datele lor sunt protejate în momentul în care sunt în pericol. Acest lucru nu l-am făcut, uh, nu s-a întâmplat și cu acordul cadru. Acesta nu a fost transformat într-o, într-un regulament, pentru că am recunoscut că un acord cadru care se referă la aspectele de securitate, la aspectele de punere în aplicare a legii, se referă în același timp la o serie întreagă de sensibilități naționale care trebuie reglementate prin legislație națională. Acest lucru se poate întâmpla doar prin intermediul unei directive. Acesta este motivul pentru care avem două instrumente, pentru a proteja principiul subsidiarității și pentru a nu intra în conflict cu uh, legislația națională penală Tocmai de aceea nu am ales, din acest punct de vedere, un regulament, ci am ales o directivă. Și aș, put- aș dori să vă spun, de asemenea, că noul tratat de la Lisabona, din, din punctul de vedere al protecției datelor, nu face niciun fel de diferență între sectorul public și privat, între uh, punerea în aplicare comercială și punerea în aplicare a legilor. Protecția datelor cu caracter personal a persoanelor este garantată peste tot la fel. La fel se întâmplă și în uh, uh Carta Drepturilor uh, Fundamentale. Este, se regăsește și aici acest nivel orizontal de protejare a datelor cu caracter pers- personal. Ce se întâmplă însă cu nivelul de protecție în diferitele state membre și dacă am ținut cont de aceste diferențe? dacă nu ar fi fost uh, mai bine să separăm regulamentul de directivă. Am spus foarte clar că datorită uh, acestui, acestei orizontalități asigurate de tratat și de cartă, că este, nu este posibil să ne gândim într-un domeniu la drepturile individului și să le ignorăm în alt domeniu. Tocmai de aceea și directiva și regulamentul reprezintă împreună un pachet. Deci trebuie să rămână în continuare un pachet. Și, într-adevăr, am încercat ca în cadrul regulamentului să facem o propunere influențată în de un de cel mai înalt grad de protecție oferit în statele membre și nu de cel mai scăzut grad de protecție regăsit în statele membre, pentru că și noi considerăm că protejarea datelor cu caracter uh, personal trebuie să fie una foarte puternică. Vis-a-vis -vis de uh, tratatul încheiat cu Statele Unite ale Americii, acesta va rămâne în continuare în forma sa actuală Consimțământul. Consimțământul se regăsește la baza procesării, procesării datelor, însă trebuie să fie un consimțământ adevărat, unul bazat pe informații, nu unul implicit. Și acest lucru este exprimat foarte clar în regulamentul propus. Întrebarea specifică legată de Uh, munca privată de detectivilor de, de investigare, deși este clar că nu este posibil să facem o diferență clară între pub, sectorul public și privat, pentru că acestea două se amestecă în mod regulat și raportorii prezenți aici au auzit această întrebare, cunosc această problemă și dacă ar trebui să consolidăm, dacă trebuie să consolidăm din acest punct de vedere regulamentul, sunt sigur că raportorii vor propune amendamentele în acest sens. Eu mi-am uh, exprimat uh, deja argumentele, nu consider că trebuie să facem o diferență între domeniul public și privat, pentru că datele trebuie protejate în ambele ocazii. mai ales când există acest trafic între cele două sectoare, în ambele sensuri. ar trebui să existe oare niște garanții mai puternice pentru datele sensibile personale. Știm foarte bine că atacurile cibernetice sunt o realitate și cred că statele membre și partenerii noștri de pe celelalte continente și-au extins posibilitățile de combatere a atacurilor informatice. Însă, deseori, cei care inventează o nouă modalitate de a produce o infracțiune merg mai departe decât cei care încearcă să împiedică, să împiedice aceste infracțiuni. Însă, vă pot asigura că lucrăm foarte repede pentru a încerca să, să punem capăt acestor atacuri. Apoi, uh, până să nu mai existe acest uh, forum shopping, alegerea forumului cel mai, celui mai uh, favorizat. Trebuie să există o legislație care să fie interpretată peste tot la fel. Pe de altă parte, trebuie să existe un mecanism de coerență între autoritățile naționale de, reglement, de reglementare, astfel încât acestea să fie supuse unor presiuni din partea colegilor dacă există, să se tragă un semnal de alarmă, dacă lucrurile sunt interpretate uh, dincolo de domeniul de aplicare al uh, regulamentului. Pe viitor, acest uh, fenomen nu cred că va mai fi posibil dacă vom adopta uh, această dacă, dacă vom adopta acest regulament. Acum, colectarea și depozitarea datelor. Mă voi referi la această temă în germană pentru că este o problemă aprins discutată în Germania. Este o problemă care trebuie rezolvată în Germania pentru că acolo um, Curtea Constituțională a fost, a fost uh, cea care a spus că legislația germană trebuie modificată foarte bine, trebuie adoptată atunci o nouă legislație în Germania și colega mea, Cecilia Malmström, care este responsabilă pentru puncte, uh, aspectele legate de securitate își va, va prezenta opinia vis-a-vis -vis de aceste evoluțiile uh, viitoare vis-a-vis -vis de această temă. Ea este în contact permanent cu ministrii germani pentru a rezolva acest lucru. Întrebarea legată de registrul uh, cu numele pasagerilor este un punct sensibil și este într-adevăr o discuție separată în sine. știți că pentru aceste acorduri internaționale, Uniunea Europeană are o competență clară și Parlamentul are o funcție consultativă. Nu a fost vorba doar de acordul PNR, ci și de acordul SWIFT și am văzut cât de delicată a fost această temă Până la urmă, Parlamentul a fost de acord cu aceste, cu aceste reglementări. Și știți foarte bine că atât eu, cât și colegi, colega mea, doamna Malmström, am venit în mod regulat în fața Comisiei Libe pentru a explica uh, cât de dificile au fost negocierile cu partenerii noștri americani. tocmai pentru a ajunge la un acord cadru cu uh, prietenii noștri americani, durabil, astfel încât să nu uh, rediscutăm la nesfârșit această a protejării datelor personale. Vă mulțumesc, doamna comisară Reding. Vă mulțumim pentru faptul că a fost alături de noi, că ne-ați prezentat uh, opiniile dumneavoastră în legătură cu uh, regulamentul și directiva uh, propusă de, de Comisia și acum începem uh, a treia rundă de discuții de astăzi, prezidată de colegul nostru Dimitrios Druțas, raportor pentru directiva privind protecția datelor și invit pe ceilalți membri ai prezidului domnul uh, uh, Henry, doamna Alonso Blas, Daniel uh, Drew, Drewer să vină aici la prezidiu. Yes. You want to come along?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 Bine ați venit, dragi colegi, la treia ședință de al treilea panel de astăzi. Doresc să salut și uh, colegii din Parlamentarea Națională și voi continua în engleză. În primul rând, vă datorez o scuză în câteva minute va trebui să plec. <clears throat> Îmi pare foarte rău, vă cer scuze, știu că nu se obișnuiește acest lucru. Președintele de ședință, mediatorul, trebuie să conducă ședința, dar, după cum probabil știți, în Grecia intrăm într-o etapă decisivă, sper pozitivă, a crize. Cancelarul german Angela Merkel a fost astăzi la Atena și am fost invitat uh, foarte din scurt la o dezbatere la televiziunea germană în această seară. Îmi cer scuze, am, ac- am acceptat această invitație pentru că am crezut că va fi necesar și util ca o voce uh, a Greciei să se exprime la televiziunea germană. Sincer, uh, sincer vă cer scuze, dar am să vă las pe mâinile colegului meu, Axel Foss, e raportor din umbră pentru uh, grupul PPE în ceea ce privește această directivă și a avut un aviz asupra directivei în Comisia Juridică, deci un uh, nou exemplu de cooperare eficientă uh, germano Elena, Acum n-aș vrea să mă întind prea mult, veți vedea că aceeași abordare o avem și în documentul de lucru. Vreau ca timpul să aparțină oaspeților, invitaților noștri și uh, nu vreau decât să subliniez două puncte pe scurt. În primul rând, cred că avem nevoie și trebuie să asigurăm un nivel egal de protecție a datelor în toate domeniile. Asta înseamnă și în cel al cooperării judiciare. Deci trebuie să evităm o divizare nerealistă a, domeniilor. Parlamentul a cerut un instrument unic care să acopere toate domeniile legate de protecția datelor. Încă o dată încerc încerc să fiu realist și pragmatic, înțeleg, pot să înțeleg abordarea Comisiei, care a fost uh, descrisă de doamna comisar mai devreme, dar noi aici la Parlamentul European insistăm pe ceea ce se numește abordarea în pachet, adică vrem să discutăm directiva și regulamentul ca un singur pachet, atât uh, în ceea ce privește principiile, cât și uh, procedurile tehnice de lucru, așa că acest uh, for face un apel la statele membre să grăbească activitatea proprie de analiză a directivei și regulamentului. Am auzit zvonuri sau anumite semnale am primit că există un oarecare nivel de scepticism față de această directivă. Vreau să repet că Parlamentul European insistă asupra unei abordări la pacheta a celor două documente și suntem uh, gata să apărăm această abordare. Așa că nu mai pierdem vremea, dau cuvântul primului nostru vorbitor, domnul uh, Uh, Lord Haney, președintele Subcomisiei pentru Afaceri Interne din uh, Comisia pentru Afaceri Europene a Camerei Lorzilor. Ne leagă o veche prietenie și avem uh, momente de neuitat în colaborarea noastră privind problema cipriotă și accesul Ciprului la Uniunea Europeană. Lord David, aveți cuvântul. Thank you, uh, Dimitri, moderate. Mulțumesc. Și așa cum bine ați spus, în, uh, în viețile noastre anterioare am avut foarte mult de lucru în uh, comun. Nu ne-am așteptat să ne reîntâlnim uh, în acest context al protecției datelor, care aș spune că este chiar mai complicat. Uh, dar iată că eu aici vin ca invitat și nu ca expert. Sunt șeful, șeful subcomisiei pentru afaceri interne din Comisia pentru afaceri europene a Camerei Lor Zilor. Uh, Comisia noastră a examinat regulamentul și directiva înainte de vacanța de vară. Vom, vom continua această activitate și pe mai departe. Dar, în general, Salutăm faptul că Britan, guvernul britanic a decis să ia parte la aceste negocieri și sprijinim această decizie. Ambele măsuri prezintă un mare, uh, un imens grad de interes. Eu primesc uh, foarte multe semnale din partea sectorului privat chiar înainte de această întâlnire și cred că toți actorii implicați ar trebui să fie ascultați și uh, ori de câte ori uh, este posibil uh, în cursul negocierilor, părerile lor să fie reflectate în amendamentele aduse textului. Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu directiva, cu propunerea de directivă, pentru că de fapt despre asta vorbim. Pentru că uh, uh, -a, uh, au existat destule divergențe în trecut, Comisia a venit acum cu două propuneri prin care încearcă să lucreze de o manieră pragmatică, dar eficientă. Comisia propune un nivel adecvat de flexibilitate, lăsând la latitudinea statelor membre anumite uh, Uh, probleme uh, sensibile. Îmi dau seama că unele state membre consideră decizia cadrului cadru, uh, insu, ca fiind suficientă și deci uh, uh, consideră că nu este nevoie de reformă în acest domeniu, însă noi credem că această reformă este necesară din mai multe puncte de vedere. Dacă s-ar adopta, directiva ar aduce norme mai stricte pentru protecția datelor și ar modifica decizia cadru despre care și subcomisia mea s-a plâns în trecut. Am notat că prevederile directivei sunt uh, mai slabe decât cele din regulament, inclus, sunt, uh, incluzând uh, drepturile posesorilor de, informa, de date, subiecțiilor la care se referă informațiile. Deși ar putea exista motive operaționale pentru acest lucru, este uh, important ca drepturile cetățenilor să fie apărate cum se cuvine. Unii actori implicați au, uh, s-au plâns în legătură cu riscurile implicate de inconsistențele între directivă și regulament în termeni ai garanțiilor care se aplică pe de o parte în sectorul privat și pe de altă parte în sectorul de aplicare a legii. Foarte multe date colectate în scopuri comerciale, precum uh, numele pasagerilor sau așa mai departe, pot fi transferate agențiilor de aplicare a legii și unele pot fi accesate de către agențiile de aplicare a legii în scopuri precum activitățile contra spălării banilor. Trebuie însă să avem grijă ca uh, drepturile cetățenilor să fie apărate în cea mai mare măsură. Un alt, uh, o, un alt reproș a fost că uh, fostul uh, act în vig, actul în vigoare, decizia cadru, includea procesarea pe plan intern a datelor, în timp ce acum aceasta lipsește. Personal, cred și sunt aici de acord cu doamna vicepreședinte Reding, că nu din motive ideologice sau de principiu, ci din motive practice, este foarte greu să faci distinția între aceste două categorii, date procesate intern și transfrontalier. Comisia noastră este de părere că uneori nu este practic sau realist să distingem între transferurile de date dintre statele membre și transferurile de date din interiorul statelor membre. Nu în ultimul rând aș atrage atenția asupra faptului că multe instrumente europene care se referă la schimbul de date sau protecția datelor uh, și care se referă la, de exemplu, regulamentul uh, de funcționare al Europol, includ uh, fiecare prevederi specifice pentru protecția datelor. Aceste prevederi vor, avea, vor prevala și pe viitor uh, în fața celor din directivă, pentru că fiecare măsură uh, ce figurează în regulamentul Europol, de exemplu, este uh, proiectată să servească intereselor acestei instituții. Ar fi acum un moment foarte bun să raționalizăm uh, Um, aceste măsuri la nivel european, să le unificăm și să le armonizăm și nu cred că, deși, adică, deși negocierile uh, ar uh, fi puțin încetinite din cauza acestei proceduri, cred că această procedură ar fi benefică pentru că regulamentul pe care îl negociem acum va rămâne în vigoare uh, mulți ani de acum înainte și o astfel de uh, reformă mai cuprinzătoare ar fi un uh, pas foarte important în uh, construirea pieței unice uh, digitale. Vă mulțumesc! Recht herzlichen Dank, Lord Henney. Vă mulțumim. Lord Henney și în cadrul uh, prieteniei uh, Eleno-Germane. Um, vi s-a mulțumit deja, eu doresc să vă mulțumesc și nume personal. Mergem mai departe și ajungem la Diana Alonso Blas, responsabilă cu protecția datelor în cadrul uh, Eurojust. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu pot să vă răspund în germană, pentru că cunoștințele mele de limba germană sunt limitate, dar e întotdeauna o mare plăcere să fii în Parlamentul European și e cazul și astăzi. Uh, Așa că, stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai uh, Parlamentelor Naționale, eu sunt convinsă că dumneavoastră aveți un rol deosebit de important de jucat în această dezbatere. Dați-mi voie să vă spun în introducere, pentru că de multe ori noi suntem văzuți doar ca persoanele care se ocupă de aplicarea legii. Vreau să vă spun că ne ocupăm de, ocuparea protecției, ne ocupăm de protecția datelor încă din 1999. Și Atât Comisia Europeană cât și agenția noastră au fost implicate de mulți ani de zile în acest subiect. Acest lucru e valabil pentru Eurojust și pot să vă spun că, între timp, ne-am dat seama cât de important este să înțelegem care sunt specificitățile cooperării la nivel internațional, uh, din punct de vedere judiciar, și cât de importantă este protecția datelor în acest domeniu. În ceea ce privește această reformă în curs, atât Eurojust, cât și Comisia Europeană sau, uh, au fost extrem de interesați de acest subiect, pentru că este deosebit de important. Trebuie să ne asigurăm că drepturile cetățenilor sunt uh, garantate, că drepturile, uh, că organizațiile care se ocupă de protecția datelor știu ce au de făcut. Este deosebit de important acest aspect în activitatea noastră de zi cu zi. Salutăm, deci, faptul că la Comisie s-a ținut seama de sugestiile noastre pentru a avea reguli specifice pentru cel de-al treilea pilon. Articolul 29 și grupul de lucru pentru articolul 29 au specificat în mod clar faptul că regulile sunt vigoare există, pentru că acestea existau încă înainte de tratatul de Sabona, dar există și sunt în continuare necesare pentru că e vorba de un conținut extrem de specific prevăzut de tratatul de la Lisabona. Articolul 60 din, articol, din uh, tratatul de la Lisabona prevede că e nevoie de un instrument pentru protecția datelor. Vorbește de instrument la plural. Deci, vorbește de autorități la plural în același timp și sunt de acord cu ceilalți oratori care au luat cuvântul înaintea mea. Uh, sunt de acord asupra faptului că instrumentele care există nu ne oferă un nivel constant de protecție peste tot și aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare. Uh, e vorba de îndatoriri, e vorba de obligații, e vorba de drepturile pe care le au subiecții acestor date care sunt colectate și așa mai departe. Aici e nevoie de o abordare coerentă și consecventă. În ceea ce privește directiva acum, aceasta reprezintă o îmbunătățire comparativ cu decizia cadru existentă, așa cum s-a spus de către doamna comisar Reding și alți oratori. Uh, această decizie cadru era destul de limitată pentru că nu acopera și o operațiune la nivel transnațional. În acest domeniu, Deocamdată nu am avut vreodată vreo armonizare la nivel european. Întotdeauna a prevalat situația la nivel național. Și acum vom avea principii care se aplică în mod armonizat. Deci, putem să punem capăt acestei lipse de consistență, de coerență între diferitele sisteme uh, juridice. Oferim la nivel de Eurojust, uh, ni se oferă astfel la nivel de Eurojust mai multă certitudine juridică, aspect care nu poate fi neglijat. Regulile noastre conțin de asemenea și anumite clauze de salvgardare pentru datele anumitor subiecti. Mă refer, spre exemplu, la victime, la martorii, care sunt deosebit de importanți și care sunt într-o situație extrem de vulnerabilă. Și aici avem condiții foarte stricte când, cum și în ce fel aceste date pot fi colectate și procesate. Avem reguli foarte clare pentru a ști exact cine poate avea acces la aceste informații, cine poate reține aceste informații, cât timp acestea se pot păstra în sistem, avem îndatoriri de a menține sistemul la zi și așa mai departe. Și, foarte important, toate aceste reguli au fost implementate din punct de vedere tehnic într-un cadru unui sistem coerent, care reprezintă cel mai bun, bună metodă pentru a face în așa fel încât sistemul să funcționeze în mod corect. În concluzie, Noile texte legislative ne oferă un nivel de protecție sporit comparativ cu ceea ce avem în momentul de față și deci înțeleg foarte bine că pentru a fi clar de la bun și până la început, unii sunt de părere că ar fi poate ca anumite uh, aspecte să nu fie acoperite de această legislație. Trebuie să vedem despre cine discutăm, care sunt subiecții. Dar mai degrabă aș spune că, din potrivă, vom, vom, uh, vom uh, avea o situație care se va clarifica. Există elemente cheie în acest domeniu și trebuie să fim în măsură să oferim o protecție suplimentară pentru uh, cetățeni. Este vorba de drepturile cetățenilor și sunt convins că uh, de, deputații europarlamentare sunt conștienți de acest lucru. Drepturile acestea sunt sfinte și trebuie să fie garantate. Eurojust întotdeauna a fost implicat în uh, în uh, discuții și dezbateri pe această uh, temă. Știm foarte bine că noi nu putem să difulgăm anumite date dacă nu avem o, autorizație din partea dumneavoastră. Deci, întotdeauna analiza noastră se face de la caz la caz. Ținem seama de toți factorii implicați. Ținem uh, seama de toate circunstanțele înainte de a putea acorda acces la informații. De asemenea, dacă vă uitați la raportul Curții de, uh, contul, de Justiție, puteți vedea că Eurojust a fost lăudat pentru modul în care gestionează protecția datelor personale. Noi am reușit să furnizăm un răspuns detaliat în ceea ce privește modul în care noi garantăm protecția datelor. Deci am mers și mai departe decât ceea ce prevăzuse uh, legislația în vigoare. Și am să vă dau un exemplu, un exemplu asupra faptului că uh, subiecții nu Uh, pot, nu trebuie să-și facă îngrijorare în ceea ce privește modul în care sunt procesate și garantate uh, uh, și este garantată protecția datelor lor. Eurojust a fost instaurat și Odată ce a fost instaurat, am avut o monitorizare aprofundată din partea ofițerului care se ocupă cu protecția datelor. Și aici nu trebuie să uităm faptul că vorbim despre supraveghere. Supraveghere în cazul unor anchete, unor operațiuni care sunt extrem de sensibile și delicate. Și e vorba și de urmăriri, urmăriri penale, urmăriri judiciale. De multe ori acestea se desfășoară la nivel internațional și trebuie să ținem seama de autoritățile naționale pentru protecția datelor. De asemenea, avem și un uh, controlor pentru protecția datelor la nivel european, trebuie să conlucrăm și cu acesta. Iar propunerea aceasta de directivă pe care o discutăm în momentul de față ne va permite să continuăm activitățile Eurojust în modul cel mai armonios cu putință. Și vom reuși, datorită acestei noi legislații, să respectăm și specificitățile uh, activității pe care o desfășurăm noi. De ce lucrăm noi atât de bine? Lucrăm atât de bine pentru că avem expertiza și competența necesară. Beneficiem de expertiza magistraților, judecătorilor, care sunt pe deplin independenți și uh, uh, aceștia pun la dispoziția noastră personal extrem de calificat și de competent. În al doilea rând, suntem uh, foarte eficienți pentru că avem un număr restrâns de persoane implicate care se întâlnesc în mod repetat și care analizează în detaliu fiecare aspect. Și un alt aspect care este foarte important uh, și care merită să fie aici menționat, toată această procedură costă mai puțin de 40.000 de euro pe an, lucru care nu este de neglijat. Și, în al treilea rând, avem o supraveghere care se face în fiecare moment, zi de zi. mult decât atât, oferim o transparență totală în ceea ce privește modul în care sunt uh, constituite dosarele, modul în care se, se uh, aduce la zi informația în sistem și așa mai departe. Iar deciziile luate de către controlorul pentru protecția datelor sunt uh, finale și nu pot fi atacate uh, ulterior. Aș vrea să subliniez faptul că și cred că acest lucru este deosebit de important pentru reprezentanții parlamentelor naționale, să subliniez faptul că uh, uh, informațiile noastre provin din statele membre și se întorc înapoi în statele membre. Aici e vorba de o conlucrare și de o colaborare extrem de strânsă. În concluzie, aș spune că Eurojust nu are absolut nimic împotriva unei cooperări cât mai strânse și aș vrea să subliniez faptul că avem în momentul de față un sistem eficient care funcționează foarte bine, care corespunde cu nevoile Eurojust și care se ocupă cu aplicarea concretă a regulilor în vigoare pe teren în funcție de caz la caz. Foarte simplu, aș putea să spun, haideți să nu stricăm ceea ce funcționează foarte bine, ceea ce nu este uh, stricat. Așa că ar fi bine să evaluăm înainte de toate eficiența muncii depuse de fiecare, înainte de a schimba sistemul, tocmai pentru a ne asigura că toate părțile implicate au avut un cuvânt de spus în această dis- discuție. Știu că mi-a expirat timpul de vorbire. Uh, vreau doar să menționez un, un ultim aspect și anume că avem o mică broșură aici la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să aveți uh, uh exemplare suplimentare, dați-mi, uh, dați de veste. Voi fi încântată să vă furnizez aceste broșuri. Și aș dori să mulțumesc în încheiere reprezentanților Parlamentelor Naționale pentru sprijinul pe care l-au dovedit întotdeauna față de munca depusă de Eurojust. Thank you for your contribution. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Și acum trecem de la o unitate europeană la alta și vi-l prezint pe Daniel Drewer, ofițer responsabil cu protecția datelor și uh, Marnik Zoman cred că va interveni mai târziu, dar acum are cuvântul Daniel Drewer. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, good afternoon. It's a... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Este o adevărată onoare pentru mine să pot lua cuvântul în fața dumneavoastră. Astăzi sunt ofițerul responsabil cu protecția datelor de la Europol. Lângă mine se află Marnix uh, Oman, care se ocupă de departamentul operațiuni de la Europol. Procesarea datelor personale este, face parte din nucleul operațiunilor uh, Europol. Este o acțiune cheie a noastră pentru a sprijini statele membre în protejarea cetățenilor față de activitățile uh, criminalității organizate. Avem nevoie de un set de reguli relevante care să acopere toate aspectele uh, acestui domeniu. Desigur, regulile noastre respectă principiile generale, dar uh, Protecția datelor în domeniul muncii poliționești este un uh, aspect specific care are nevoie de o atenție specifică. Uh, particularitatea acestui uh, domeniu nu, se, nu rezultă doar datorită structurii anterioare care se baza pe mai, multe, pe mai mulți piloni, și care și se bazează acum și pe articolul 21 din, de la Lisabona. există o atenție deosebită dată celor care se află în atenția autorităților uh, polițienești. Trebuie să includă măsuri uh, specifice pentru măsuri pe măsuri uh, largi și colega mea a, a menționat deja acest principiu privacy by design, sferă privată croită pentru anumite specifici Nevoile specifice sunt uh, importante și încă în contextul transferului de date înspre țări uh, texte. Regulile noastre uh, au anumite prevederi specifice, condiții uh, stricte de referitoare la când pot fi procesate datele și uh, termene de timp clare. Obligația de a păstra datele acurate este importantă datele trebuie să fie relevante și să nu fie prelevate în exces. Ele trebuie să fie relevante pentru operațiunile pe care le întreprinde Europol și trebuie să fie aplicabile oricărui nou sistem pe care îl creăm noi pe baza articolului 10 din binecunoscuta decizia Consiliului. Cetățenii europeni care se adresează Europol, care doresc să știe dacă, le, dacă sunt procesate date, uh, se bucură de atenția noastră. De exemplu, am primit în 2006 doar 19 cereri în acest sens, în acest moment, până în, acest, până în până această lună a anului 2012, am primit mai mult de 600 asemenea cereri. Există niște proceduri uh, concrete pentru uh, răspunsul la asemenea cereri. Fiecare individ poate cere unui comitet uh, mixt să verifice modalitatea de colectare, depozitare și procesare a datelor colectate în referitoare la el, dacă acest lucru s-a petrecut în conformitate cu decizia Consiliului. Tocmai de aceea Europol știe foarte clar de unde primește aceste date și cetățenii primesc imediat un răspuns despre ce date există despre ei, care este statutul uh, datelor respective, dacă trebuie corectate sau șterse și așa mai departe. Apoi, clauzele de salvgardare aplicate cooperării noastre cu, cu țările terțe, acest lucru este uh, Schimbul de date este posibil doar pe baza unui acord de schimb de informații. Există un sistem similar cu cel care funcționează la Eurojust. Trebuie să dăm Consiliului o analiză referitoare la protecția datelor în uh, statul terț care să țină seama și de practicile uh, forțelor polițienești din statul respectiv. Apoi, Consiliul este cel care va decine, decide vis-a-vis -vis de aceste acorduri. Acordurile internaționale eh, încheiate de Europol cu țările terțe includ eh, prevederi referitoare la protecția eh, datelor și la situația acestui domeniu în țările terțe. Un alt aspect esențial regăsit la articolul 16 a Tratatului de la Lisabona spune că orice uh, activitatea de procesare a datelor trebuie să fie supravegată de o autoritate de supraveghere. Autoritatea care se ocupă de Europol este una independentă și funcționează monitorizând activitățile noastre din 1999. Aplicarea da- regulilor referitoare la protecția datelor este supravegheată la două niveluri, de fapt, la la Europol și în al doilea nivel se regăsesc membrii care vin din mm, autoritățile naționale din statele membre și aduc cu ei expertiza necesară în momentul în care inspectează Europol. Majoritatea datelor transmise la Europol uh, vine de fapt din uh, statele membre. Analizele pe care le punem noi înapoi la dispoziția statelor membre vin desigur de la unitățile noastre specializate, de la, din sistemele de informare pe care le operăm noi. Și pentru uh, a ne asigura că datele sunt sigure pe această perioadă de timp destul de lungă, din momentul în care datele au fost colectate în statele membre, au fost transmise Europol, au fost analizate la Europol și într-un uh, mod sintetizat sunt transmit, transmise înapoi statelor membre. Deci pentru a asigura aceste, siguranța acestor date este important ca Europol să colaboreze îndeaproape cu statele membre Sistemul nostru funcționează deja de câțiva ani bucurându-se de mecanisme foarte eficiente. Acest sistem protejează datele uh, personale ale persoanelor care fac uh, um, obiectul unei anchete. modificarea sistemului uh, trebuie să fie una care să aducă, într-adevăr, îmbunătățirea acestui sistem. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Herr Und nun... Vă mulțumesc, domnule Drouar. Și acum să trecem de la practică la uh, lumea științifică și de la Institutul Max Planck pentru Drept uh, Penal vă prezint pe doamna Els de Buse. Mulțumesc, domnule președinte, și poate că a venit momentul să-mi exprim recunoștința față de Comisia Libe pentru că m-a invitat la această dezbatere. Ca un reprezentant al comunității universitare, academice, profit de ocazie pentru a pune accentul asupra ceea ce credem noi că ar trebui să reprezinte o provocare, o provocare fundamentală în domeniul protecției datelor. Deci, colectarea datelor cu caracter personal și procesarea acestor date în scopul de a preveni, de a încheta sau de a, uh, în cadrul unor anchete penale uh, ar trebui să ne gândim bine, să ne considerăm faptul că există o creștere a fluxului de date personale care circulă pe internet. E vorba de persoane comportamentul lor în ceea ce privește cumpărăturile pe care le fac, modul în care putem vedea dacă aceste persoane sunt sau nu um, pe cale de a plănui o activitate criminală. În primul rând, cred că e vorba de scopul original, datele colectate în scopul unei anchete penale. În al doilea grup, există două scopuri care sunt diferite. Date personale colectate în alte scopuri, dar procesate în scopul unor anchete penale, iar aceste alte scopuri pot fi compatibile sau incompatibile. În ceea ce privește scopul original, dacă ne uităm la propunerea actuală, vedem în articolul 4 că scopul trebuie să fie adecvat, relevant și nu excesiv. Cred că formularea poate fi mai puternică aici în această privință a minimalizării, cred că formularea trebuie să fie mai uh, fermă și scopul trebuie inclus în mod specific. Tot în această parte a propunerii, cred că este loc să introducem o cerință de necesitate. Să se spună aici că datele personale colectate în scopul anchetelor penale trebuie să fie date necesare în scopul prevenirii uh, anchetării sau uh, investigării unei anumite uh, infracțiuni sau unei anumite persoane. Și asta vine și în spiritul recomandării din 97 a Consiliului Europei, care apare în mai multe uh, locuri, în propuneri. În ceea ce privește compatibilitatea sau incompatibilitatea scopului, a fost o chestiune tradițională. Nu există încă o definiție clară a ceea ce constituie un scop compatibil. Ne aflăm într-un moment în care trebuie să profităm de ocazie pentru a discuta acest lucru și profit și eu de ocazie ca să încercăm să definim ce este un scop compatibil. Știu că e un exercițiu dificil, dar cred că există și indicații sau uh, există noțiuni care pot fi incluse în această propunere și care să lămurească ce este un scop compatibil. Uh, încercând să propunem o definiție, ar trebui să ne gândim și la faptul că un scop compatibil trebuie să aibă un echivalent funcțional. Ce este un echivalent funcțional? O un grad, un anumit grad de convergență. În al doilea rând, cred că un scop compatibil trebuie să fie cel puțin previzibil din punct de vedere al proprietarului datelor și cred că ar trebui să se includă aici uh, scopul compatibil, uh, cerințele de necesitate sau Uh, nevoia specifică de a ancheta pe cineva sau anumită infracțiune. Sigur, ar fi mai ușor de definit ce înseamnă un scop necompatibil și aici sunt uh, cu totul de acord cu opinia publicată de supraveghetorul european pentru protecția datelor și anume că la articolul 7 al directivei uh, în vigoare nu se face o, nicio derogare de la principiul de la principiul uh, limitării scopului. Cred că ar fi o, un, ar fi bine să introducem o derogare de la acest principiu al limitării scopului, faptul că trebuie să fie uh, legal și necesar, sau ar trebui să fie necesar, să se culeagă acele informații în, într-un scop specific pentru anumite investigații sau persoană. Nu în ultimul rând, ar trebui făcute și alte distinții. Pe unele le-am văzut în propunere și le salut. În primul rând, distinția între mai multe grade de acuratețe și nivel de încredere a datelor personale atunci când vorbim despre anchete penale, este crucial să distingem între evaluări, opinii și informații și fapte care pot fi utilizate ca dovezi într-un proces penal. Uh, e bine că se face trimitere la dreptul la un proces corect și iarăși se face distinția clară între gradele de acuratețe uh, ale uh, informațiilor. Europol are o uh, schemă foarte clară o, o, care uh, analizează gradul de acuratețe al informațiilor. Există mai multe categorii de subiecte ai datelor, de posesori ai datelor și aici aș vrea să văd o trimitere explicită la dreptul la un proces corect pentru că uh, suspecții fac, uh, alcătuiesc uh, una din cele mai uh, mari categorii, dar să nu uităm și pe martori, să nu uităm categoria copiilor implicați în uh, diverse uh, aspecte ale proceselor penale. Uh, Europolul, vă spuneam, are o categorisire foarte corectă și foarte uh, uh, bună a acestor uh, categorii. Vreau să felicit uh, Comisia pentru elaborarea acestei propuneri și da, vă aștept uh, să discutăm uh, împreună unele aspecte care mai au nevoie de un acord fin. Vă mulțumesc, domnul Debuse, pentru contribuția dumneavoastră și acum îi spun Bun venit și doamnei Ana Fielder din, de la Privacy International London, din Londra. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să repet ce spunea un antevorbitor, majoritatea discuțiilor dintre uh, legiuitori și actori implicați se referă în în general la uh, activitatea de reglementare și mai puțin uh, se uh, ține cont de opinia publică și de sindromul Big Brother. De aceea vă mulțumim foarte mult, mulțumim Comisiei Libe pentru că a organizat această întâlnire și pentru că ne-a invitat și pe noi să vorbim aici. Pentru cei care nu ne cunosc, suntem o organizație de caritate britanică funcționăm de 22 de ani și uh, activăm în domeniul protecției informațiilor cu caracter personal ale persoanelor din toată lumea. Încercăm să prevenim intruziunea guvernelor și a altor uh, factori în uh, viața personală a oamenilor. Și ne-am bucurat de uh, o bună colaborare cu instituțiile europene în uh, ceea ce privește reforma uh, referitoare la protecția datelor. În prezentarea mea vreau să mă refer la sfera de aplicare a directivei și dacă ar trebui să se aplice doar la transferuri transfrontaliere sau și la transferuri interne și aș vrea să mă refer și la conținutul directivei în comparație cu uh, regulamentul din punct de vedere al drepturilor cetățenilor și posesorilor de date. Credem că uh, regulile uh, privind protecția datelor trebuie să se aplice și transferurilor interne și activităților transfrontaliere. Într-o lume ideală, domnul sunt de acord aici cu domnul Druțas, ar trebui să avem o singură lege, o singură propunere cu restricții sectoriale adecvate. Dar asta ar fi într-o lume ideală. Și asta încearcă să facă directiva privind protecția datelor. Majoritatea statelor membre au aplicat uh, directiva în vigoare în conformitate cu legislația ce guvernează sectorul de uh, aplicare a legii, cu excepțiile de rigoare. Chiar și în țările în care uh, Um, sectorul de aplicare a legii este legiferat separat, precum Danemarca, Olanda și așa mai departe, acesta respectă principiile constituționale generale care se referă la protecția datelor. Dar acum avem o directivă de sine stătătoare, așa, așa că statele membre vor primi uh, două uh, acte normative la pachet ceea ce va duce, după părerea noastră, la un grad mai mare de complexitate și la o slăbire a protecției de care se bucură cetățenii. După părerea noastră, transpunerea, directivei în, transpunerea directivei în legislațiile naționale va duce la o nouă fragmentare a uh, cadrului uh, legislativ și s-ar putea să ajungem la o legislație armonizată în mod corespunzător, însă vom avea de asemenea 27 de regimuri separate de protecție a datelor, ceea ce nu mai garantează respectarea drepturilor cetățenilor, mai ales atunci când informațiile sunt împăr- împărtășite de statele membre. Ne îngrijează în special situațiile în care datele personale sunt uh, folosite în scopuri comerciale sau în scopuri de aplicare a legii. Aceeași autoritate națională va trebui să aplice legislații diferite în funcție de uh, cazul uh, uh în speță, dacă se ocupă de un caz legat de aplicarea legii sau dacă se ocupă de un caz de comercializare. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la standarde comune de protejare a celor care se află sub anchetă, suspecții, acuzații și în acest scop a fost adoptat, un, adoptat o foaie de parcurs în 2009 de Consiliul JAI, care propune măsuri legislative precum accesul la consiliere juridică, dreptul la traducere, protecția suspecțiilor vulnerabili, dreptul de a comunica cu familia și așa mai departe. Legislația privind protecția datelor nu este inclusă în această foaie de parcurs, deși ar trebui să fie o parte esențială din uh, ea pentru a atinge scopul uh, recunoașterii reciproce a <clears throat> sentințelor judiciare adică sentința luată în, uh, într-o țară să fie recunoscută în alta. Felul în care este tratat cetățeanul iarăși poate diferi de la un stat membru la altul și de aceea directiva ar trebui aplicată și uh, în cazul uh, transferurilor interne de date. Să nu uităm însă că anchetele penale nu se referă numai la suspecți și acuzați, ci e vorba și de uh, martori uh, și uh, victime care sunt prinse în această plasă a anchetei penale <clears throat> și care pot fi expuși unor uh, riscuri substanțiale. Procesarea astfel uh, acestui tip de date implică uh, date biometrice, DNA, uh, iar uh, cei care se află în situații deosebit de vulnerabile se confruntă cu o uh, perioadă foarte lungă de păstrare a acestor date. De aceea este foarte important ca prevederile, propunerile directivă să fie foarte puternice și armonizate cu cele ale Regulamentului General pentru Protecția Datelor. În curând nu sunt uh, armonizate și a fost foarte interesant să văd că nimeni nu a menționat acest lucru. În uh, directiva propusă, principiile de procesare a datelor sunt mai puțin ambițioase, mai ambigua, ambigue și mai limitate decât cele din uh, regulament. Drepturile cetățenilor sunt uh, slăbite semnificativ în directiva față de regulament Controlorii sunt uh, supuși uh, unor obligații mai puțin numeroase și mai vagi. Regulile de transfer sunt neclare și mai puțin restrictive decât ar putea să fie, iar autoritățile de supraveghere au mai puține puteri și mai slabe. Colega mea uh, a spus acest lucru destul de clar. Se spune că Uh, regulamentul spune că um, colectarea și procesarea datelor trebuie minimizată, iar uh, regulamentul este mai puternic în această privință. Controlorii pot fi mai puțin transparenți, pot răspunde în termene mai generoase, statele membre pot adopta legi care să întârzie uh, Uh, răspunsul către cetățenii care, pe care interesează ce se întâmplă cu datele lor, pe când în regulament controlorii nu sunt obligați să demonstreze că se conformează cerințelor directive, iar copiii nu sunt nici măcar menționați. Pe total, salutăm și uh, încurajăm efortul instituțiilor europene din ultimii trei ani de a reforma cadrul uh, legislativ privind protecția datelor, dar nu suntem încă uh, în poziția de a și felicita instituțiile europene pentru felul în care au făcut acest lucru. Uh, politicienii aleși din Europa trebuie să se asigure, în primul rând, că sectorul de aplicare a legii se supune acelorași reguli privind protecția datelor ca și restul uh, lumii, ca și sectoarele public și privat. Uh, trebuie să ne asigurăm că regulile se aplică la fel peste tot și că toată problema este tratată ca un pachet care să fie adoptat în același timp și că directiva nu este uh, aruncată cumva sub preș. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această ultimă prezentare din panelul nostru. Trecem la o rundă extinsă în care și dumneavoastră vă puteți spune întrebările. Desigur, nu este ușor întotdeauna în calitatea de legislator să, să găsești acest echilibru între siguranța comunității și asigurarea uh, protej, pro, protejării datelor cu caracter personal. Uh, se pune întrebarea cât de departe trebuie să meargă statul, unde ar trebui să se abțină, să se retragă puțin intervenția statului deci doresc să vă rog să participați la această discuție. Uh, doi colegi doresc să intervină. Domnul Alvaro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest echilibru este unul simplu. Fiecare stat membru al Uniunii Europene este un stat de drept. Uh, acțiunile noastre astfel sunt definite și asta este și diferența între noi și republicile bananiere sau uh, dictaturi. Tocmai de aceea legislația trebuie să fie una foarte clară. M-a bucurat foarte mult uh, cele spuse de colega din, de la Max Planck în institut și din partea Policy International. Ați spus degetul uh, în uh, perană, într-adevăr. Cred că nu este prima, uh, prima propunere de directivă făcută problematic, problematică. A spus întrebarea ce este compatibil între cele două propuneri. Este vorba de o propunere uh, Uh, este vorba, deci în primul rând, sunt niște aspecte pe care să nu, nu trebuie să le uităm. Siguranța publică, de exemplu. Dacă aceasta este deja definită ca o excepție, se deschide o poartă imensă uh, pentru domeniul de aplicare a acestei directive, de exemplu. Deci întrebarea mea ar merge în direcția următoare. Este posibil ca obligațiile impuse sectorului privat să fie impuse și sectorului uh, de stat, mai ales în uh, cadrul directivei. Și până la urmă, când vine vorba de acces la aceste date, cred că nu ar trebui să fie permis niciun fel de acces fără ordin judecătoresc. Nu ar trebui să existe un acces asupra datelor unor categorii profesionale, uh, Uh, preoți, medici și așa mai departe. Apoi ar trebui să clarificăm situația jurnaliștilor și, în plus, mă întreb în ce măsură mm, poate fi asigurată o claritate, o acuratețe a datelor uh, prelevate, pentru că Um, dacă este să vedem ce am făcut în urma acordului de la Prüm, am văzut că este posibil să fie exportate date dintr-un stat în altul care sunt uh, folosite în alte scopuri. Deci, uh, această întrebare principială adresată prezidului, putem spune că nu poate exista un acces a uh, autorităților de stat asupra acestor date fără ordin judecătoresc nu există un acces asupra unor asupra datelor unor categorii, anumitor categorii profesionale, medici, jurnaliști și așa mai departe și dacă aceste obligații impuse sectorului privat pot fi impuse, de exemplu, și instituțiilor statale. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Alexandra, sună domnul președinte și acum are cuvântul și sper că vă, uh, pro, uh, vă pronunț corect numele doamna Batet. Muchas gracias, sí ha pronunciado perfectamente el, el nombre. Eh... Da, l-ați pronunțat perfect. Mejor... Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să mă refer la un document, la, un, la o idee. Nu știu dacă e poate locul cel mai potrivit pentru a evoca această idee, dar uitându-mă la intervențiile făcute de doamna, spre exemplu, doamna Fielder, care reprezintă uh, o, modul în care se respectă dreptul la viață privată la nivel național, ei bine, aș vrea să știu care sunt legăturile cu nivelul internațional, pentru că e vorba de organizații diferite și care se ocupă cu un subiect care îngrijorează pe cetățeni. Știm că nu se vorbește prea mult de directivă, ci se vorbește mai degrabă în momentul în care există o, știu, un zvon sau o neliniște în rândul societății uh, în domeniul respectării vieții, dreptului la viață privată și asta nu numai în cadrul public, ci și uh, pe internet. Ei bine, uh, de multe ori nu despre directivă se vorbește, ci despre modul în care aceste drepturi sunt protejate. În același timp, există și neliniști referitoare la nevoia de transparență. Transparența în sectorul public, în administrațiile publice. Așa că aici am senzația că sunt două domenii care ar putea să meargă mână în mână pentru că, de fapt, reprezintă cele două fețe ale aceleiași monezi. Trebuie să reglementăm în mod corect, să oferim toate garanțiile necesare în ceea ce privește dreptul la intimitate, dreptul la viață privată și așa mai departe, dar, pe de altă parte, dreptul la informare, accesul la informație, la informație de natură publică, trebuie să fie garantat, pentru că acest lucru aparține, informația aceea aparține cetățenilor și nu administrației. Și, în momentul de față, e vorba de credibilitate. E vorba de stimulentele pe care am putea să le oferim administrațiilor pentru a-și îmbunătăți modul în care funcționează, pentru a acționa într-un mod mai transparent, într-un mod mai deschis, ținând seama de solicitările cetățenilor. Este foarte important acest lucru, pentru că din partea noastră se cer uh, răspunsuri la probleme de societate actuale, probleme de criză și așa mai departe. Ni se cere să lucrăm în mod uh, mult mai deschis, în mod mult mai transparent, să fim mai accesibili. Și de asta tocmai depinde credibilitatea mobilitatea noastră viitoare. De aceea aș dori să știu dacă în instituțiile europene se dorește să se abordeze în paralel cu acest pachet directive care ar putea tocmai să garanteze dreptul la viață privată, eventual un alt pachet legislativ care să meargă tocmai exact în această direcție, de a încuraja apariția acestei transparențe absolut necesare în domeniul public. Vă mulțumesc. Și colega noastră, Birgit Sipel, a dorit să intervină. Vă rog, aveți cuvântul. Da, inițial nu dorisem să intervin. Eu am crezut că vor fi mai multe intervenții din partea reprezentanților parlamentelor naționale. Așteptam cu nerăbdare diferitele contribuții, însă doresc să profit de această ocazie să atrag atenția asupra unui punct care inițial pare să fie unul contradictoriu. Doamna Reding în introducerea dumnei s-a referit la acest concept de construire, reconstruire a încrederii. Însă tocmai în acest domeniu al uh, cooperării polițienești am tot folosit formularea ca că această colaborare se bazează pe o încredere recipro- re- reciprocă. Deci se pune întrebarea, există această încredere sau trebuie construită? Și cred că din punctul de vedere al încrederii, nu trebuie să ne limităm la încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în tehnologie, în abordarea uh, statelor, ci cetățenii noștri trebuie să aibă încredere în statul de drept european și am ales cu intenționat această formulare, statul de drept european, pentru că există critici uh, Indiferent de opiniile cetățenilor, când vine vorba de drepturile lor, cetățenii nu mai pot înțelege că acestea să fie tratate în mod diferit și că în unele state drepturile, situația legată de drepturile omului să fie mai bună decât în alte state. Deci pe cetățenii interesează protejarea drepturilor fundamentale. Dreptul mare trebuie să înțelegem că ar fi bine ca și în domeniul uh, colaborării polițienești și judiciare, să avem un regulament, în sensul că avem nevoie peste, peste tot, în toate statele membre, de aceleași standarde ridicate. Pentru că datele datele uh, cu caracter personal colectate în legătură cu o persoană în cadrul cooperării poliționești nu rămân într-un stat membru. Oricând pot să fiu implicat într-un proces penal în alt stat și atunci eu trebuie să fiu sigur că datele prelevate despre mine vor fi procesate în mod adecvat. Apoi trebuie să fiu sigur că în momentul în care sunt transferate date dintr-un stat membru în alt membru, sunt transferate doar datele relevante pentru o anumită investigație, pentru o anumită anchetă, că doar autoritățile care uh, operează această anchetă primesc aceste date și că rămân la această autoritate, că nu ajung în uh, mass media, uh, lucru care ar putea pune sub uh, semnul întrebării protejarea sferei mele private. Da, întotdeauna s-a spus că da, trebuie să facem o deosebire între dimensiunea națională și dimensiunea transfrontalieră a protecției datelor. Ei bine, nu cred că putem să facem o asemenea deosebire. Uh, pentru că cred că ar trebui să ne, să ne regândim abordarea și până la urmă discutăm de protejarea drepturilor cetățenilor și interesele statelor din acest punct de vedere trebuie să fie formulate foarte clar pentru că în orice stat de drept există anumite legi clare și uh, trebuie să ne asigurăm că suntem sinceri. Doar prin sinceritate uh, putem să ajungem uh, la uh, câștigarea cetățenilor uh, noștri. Trebuie să recunoaștem, ținând cont de această sinceritate, că din punctul de vedere al cooperării polițienești mai avem un drum lung în fața noastră. Nu trebuie să uităm că există tradiții diferite, culturi diferite uh, Uh, în Uniunea Europeană, însă chiar și în aceste condiții cetățenii trebuie să fie siguri că datele lor sunt respectate la fel, indiferent de statul membru. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul uh, înapoi prezidului, aș dori să știu dacă mai dorește cineva să intervină. Nu pare să fie cazul. Atunci revenim la prezidiu și L-aș ruga pe Lord Henney să aibă primul cuvânt. Cred că au fost adresate foarte multe întrebări către panelul de experți, lucru care demonstrează cât de fantastic și cât de dificil este acest subiect și câte așteptări sunt de ambele părți pentru a proteja dreptul la viață privată al cetățenilor și, în același timp, pentru a avea o cooperare sporită a organismelor de uh, polițienești în, uh, și de luptă împotriva criminalității în Europa. Și lucru care poate crea o tensiune permanentă. Așa că noi trebuie să ne îndepărtăm de această tensiune. Și am putea, nu am putea spune că, da, doar o singură parte uh, din uh, cei care intervin în dezbatere au dreptate sau ar trebui să aibă prioritate. Nu. Eu cred că noi trebuie să încercăm să legiferăm în acest domeniu, în același timp recunoscând că există această tensiune și încercând să găsim echilibrul necesar. Al doilea aspect la care doream să mă refer. Cred că nu, aici discutăm de un domeniu care se schimbă foarte, foarte rapid, evoluează și nimeni n-ar fi putut prevede acum 20 de ani că ne-am aflat într-o situație în precum cea în care ne aflăm în momentul de față, în ceea ce privește transmiterea datelor, telecomunicații și așa mai departe. Deci, uh, nu pot decât să îmi exprim încrederea asupra faptului că Uniunea Europeană, pe de-o parte, trebuie să-și uh, aducă la zi legislația din motive clare și întemeiate, trebuie să ținem pasul cu evoluția și cu condițiile actuale și, pe de altă parte, uh, eu sunt de acord cu faptul că poate pe viitor, la un moment dat, va fi poate nevoie de o revizuire a deciziilor pe care le vom lua astăzi. Cred eu că ne aflăm aici într-o situație care în mod permanent evoluează, se schimbă. Uh, trebuie să vedem cum anume datele vor fi disponibile pe viitor și cum anume pe viitor vom încerca să le protejăm. Și subiectul este deosebit de important, deosebit de interesant. Eu sper că la nivel de comisie și la nivel de Parlament European se va găsi echilibrul necesar și sunt convins, sunt încrezător în faptul că toată lumea își dă seama, din punct de vedere practic, că nu putem face această distinție între datele naționale și internaționale. Și mă alătur celor care au senzația că acest pachet, așa cum este el propus, evident poate are nevoie de anumite ajustări, anumite modificări pentru a ține seama de diferitele puncte de vedere exprimate. Dar în același timp, acest pachet legislativ trebuie să înregistreze progres dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să înregistreze progres pentru a desăvârși piața unică digitală pe care ne dorim cu toții și care va reprezenta un element major pentru viitoarea creștere economică a întregii Europe. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul domnule Diana Alonso Blas pentru a răspunde la aceste întrebări referitoare la transparență și încredere și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult. Pot să vă spun că am ascultat cu foarte multă atenție cele spuse de colegii mei și mai ales cele spuse de Ana, cea, doamna care se află alături de mine și uh, mai, sunt convinsă mai mult decât niciodată de faptul că trebuie să vedem cum anume vom putea menține un nivel cât mai ridicat de protecție pentru date. De asemenea, am primit uh, o, niște observații deosebit de interesante. Domnul Alvaro s-a referit la mai multe aspecte și voi încerca să, să, să răspund la una din observațiile sale. Într-adevăr, este un subiect deosebit de important și sunt convins că, convinsă că protecția datelor uh, este un element uh, vital este deosebit de important să ai date pertinente, date fiabile, nu cumva să te înșeli de, eu știu, să te înșeli referitor la o persoană, o persoană pe care o anchetezi, persoana pe care o urmărești din punct de vedere penal și așa mai departe. În momentul în care lucrezi în context internațional, lucrurile devin și mai complexe pentru că primești informații din diferite surse, din partea diferitelor autorități din diferite țări. Și ceea ce încercăm noi să facem și am pus la punct, ce că lucrează foarte bine, este un sistem în care informația este uh, comparată în cruci atașată, în așa fel încât să fim siguri că nu există diferențe majore între informațiile pe care le-am primit din diferite surse. Deci informația trebuie să fie verificată, după care avem o, o transmitem o, o chitanță care specifică în mod clar cine ne-a furnizat informația și cum anume am verificat-o. Și datorită sistemului tehnic pe care noi îl avem la dispoziție, acest lucru se poate face și se face foarte bine. Evident, în practică nu e foarte ușor să realizezi acest lucru la, în cadrul altor instituții. E un element cheie. Acum, în ceea ce privește observațiile făcute de doamna Sipel, sunt absolut de acord. Încrederea este elementul cheie, este cimentul întregului sistem. Uh, noi la Eurojust suntem conștienți de asta. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile la nivel uh, internaționale au încredere în noi. Faptul că noi avem o, o reputație de apărat. Așa că de multe ori noi depindem de cazurile care ne sunt transmise de către anchetatori și procurori la nivel național. Depindem de ei. Și sunt de părere că în acest context ar fi într-adevăr foarte important, indiferent de regulile care se vor aplica, acestea să se aplice uniform la uh, toate, în toate statele membre, pentru că deocamdată avem standarde diferite care se aplică uh, acelorași autorități de menținere a ordinii publice peste tot în Uniunea Europeană și nu putem continua așa, pentru că sistemul nostru nu ne va permite să facem acest lucru în continuare. Va fi mult mai ușor de realizat la, la, la, la nivel național. Uh, nu am putea să transmitem informații către o țară terță dacă nu avem una autorizație în acest domeniu, trebuie să furnizăm suficiente garanții și așa mai departe. Și de multe ori, Ă, aceste acorduri bilaterale pot permite un astfel de ă, transfer. Însă atunci mai, se mai pune și problema reciprocității. De aceea cred eu că ă, pentru a putea face față acestor probleme avem nevoie de un astfel de context european. Vă mulțumesc. Trecem acum direct la domnul Drever și la domnul Omo. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I think... Mulțumesc, domnule președinte. Văd că colegii mei au atins uh, foarte multe din uh, punctele menționate. Dar am să încerc și eu să răspund la întrebări așa cum le-am înțeles. În ceea ce privește accesul autorităților de aplicare a legii la informații, uh, accesul entităților private la informații, sistemul Europol nu permite uh, accesul direct la companii cărora să le cerem informații, ci trebuie să ne asigurăm care, acele informații care pot fi valoroase pentru, în lupta împotriva crimei organizației și a uh, terorismului sunt uh, obținute de către poliția uh, locală conform procedurilor uh, na, în vigoare la nivel național. Ați vorbit despre transparență. În această privință, Cred că este foarte important, pe de-o parte, să există posibilitatea ca cetățenii europeni să se adreseze uh, poliției pentru obținerea de informații privind uh, datele pe care le dețin uh, autoritățile statului despre ei. Asta pentru a adera la principiul transparenței care să se aplice și activității poliției. În ceea ce privește construirea încrederii, e vorba de încrederea cetățenilor europeni în activitatea autorităților de aplicare a legii. Dacă statele membre sau forțele naționale de poliție nu au încredere că Europol este capabil să proceseze în mod adecvat informațiile care îi se uh, transmit uh, în conformitate cu legile care guvernează protecția datelor, nu vor avea încredere și nu vor avea garanția că informațiile pe care ni le transmit vor fi uh, utile în uh, interesul cetățenilor europeni informația din bazele noastre de date este de cea mai bună calitate și din perspectivă practică, protecția, regulile de protecție a datelor la Europol, dacă intrați puțin în uh, detaliu, se referă uh, la uh, felul în care sunt administrate uh, aceste informații, similar unor uh, reguli analitice de gestionare a dosarelor. Am și eu uh, doar câteva cuvinte de spus, uh, de vreme ce reprezint partea operativă a Europol. Aș vrea să mă concentrez pe aspectele practice uh, ale celor discutate ca să încep cu ceea ce spunea doamna Sipple în legătură cu felul diferit de um, procesare și transmitere din uh, statele membre. Europol s-a confruntat, mai ales la început, cu o mare complexitate a proceselor de transmitere și procesare a informației. A trebuit să uh, conștientizăm statele membre să le explicăm ce criterii folosim pentru a accepta informațiile. Și acest, uh, același lucru se aplică uh, informației pe care o furnizăm statelor membre. Informația trebuie uh, standardizată astfel încât procesul prin care trece pentru a deveni Uh, informație utilizabilă în lupta împotriva crimei organizate să fie, trebuie să fie standardizat. De obicei, statele membre ne întreabă de ce persoana aceasta apare în sistemul nostru, de ce păstrați informațiile despre această persoană. În acest sens, armonizarea este un lucru pe, pentru care am luptat, ne-am luptat și acum vedem că cel puțin autoritățile cu care colaborăm au acceptat acest tip de standardizare. În rândul agențiilor de aplicare a legii există un apetit pentru astfel de armonizare, pentru că este mai ușor ca ofițer de poliție să știi ce reguli trebuie să respecte atunci când faci schimburi de informații. Până la urmă, nu procesăm informații doar de dragul uh, acestei activități, ci pentru a sprijini anchete din statele membre și pentru a ajunge la uh, condamnări. De aceea, informația trebuie să fie mânuită uh, în respectul uh, regulamentelor. Vă mulțumesc și dau acum cuvântul doamnei Debuse. Vă mulțumesc. Eu aș dori să mă refer la un singur punct legat cu cele spuse de domnul Alvaro. Sunt de, sunt de acord că limitările legate de scop și alte prevederi sunt deja probleme, erau deja problematice în directiva cadru și aștept de asemenea discuțiile din cadrul Consiliului Europei nu cred că standardele referitoare la protecția datelor se vor schimba prea mult. Cred că pur și simplu vor fi uh, schimbate puțin și în legătură cu punctul referitor la accesul autorită- uh, instituțiilor de punere în aplicare a legii a, uh, la date colectate de societăți uh, private, doresc să subliniez din nou această cerință a necesității. Uh, un criteriu amintit și de antevorbitor. Dacă există uh, un, uh, o incompatibilitate a scopului, atunci um, aspectul legat de necesitate este mai diluat. Deci este o discuție foarte dificilă. Nu doresc să reluăm discuția pe care am avut-o Uh, cu, când am discutat acordul uh, SWIFT, să nu fie transmise pachete de date. Deci, uh, cheia ar fi o cerință legată de necesitate până la urmă. Nu cred că există altă opțiune. Mulțumesc și acum, Ana, te rog. Doresc să răspund la câteva întrebări care mi-au fost adresate de către participanți. Prima, cred că uh, s-a referit la transparență. Trebuie să subliniez din nou diferența între regulament și directivă. Regulamentul, articolul 5a, când discută despre principii fundamentale, o procesare corectă, cere ca datele să fie procesate într-un mod transparent. Directiva nu face acest lucru. La articolul 4a se menționează o procesare corectă, nu se menționează însă deloc transparență. Înțelegem că în unele cazuri în sectorul punerii în aplicare a legii trebuie să existe anumite restricții pentru că este vorba de date sensibile și așa mai departe. Dar am putea include, de exemplu, o derogare de genul dacă este posibil, însă uh, nu există niciun motiv pentru a nu aminti transparența în domeniul punerii în aplicare a legii. Apoi, o altă mențiune scurtă, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră v-ați referit la încredere. Tocmai de aceea spusesem mai înainte în prezentarea mea că este foarte important dacă instituțiile europene lucrează pentru o foaie de parcurs de parcurs comun de recunoaștere reciprocă, de la trans, traducere la acces la consiliere juridică și să nu există prevederi eh, referitoare la, data, la, la protecția datelor. Este o situație ridicolă. Doar așa vom putea ajunge la eh, câștigarea încrederii. Pentru că dacă nu, vom avea prevederi mai puternice în anumite state, prevederi mai slabe în alte state, lucru care face imposibilă recunoașterea reciprocă. Și ajung la ultimul punct pe care l-am amintit în începutul prezentării mele, fragmentarea. Doamna Lebai și doamna Reding au menționat ambele uh, că obiectivul acestui pachet este simplificarea, lipsa de fragmentare. După cum am spus, nu vom avea o lipsă de fragmentare, pentru că pe lângă cele 27 de, de sisteme de pune în aplicare a, a legii, avem directiva referitoare la sfera privată și alte instrumente, deci nu știu cum vom ajunge la simplificare. Deci fac un apel, haide să încercăm să ajungem într-adevăr la o simplificare reală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul președinte. Acestea au fost cuvintele care au încheiat a treia ședință a conferinței noastre. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine la prezidiu pentru contribuțiile interesante în acest domeniu foarte dificil, un domeniu în care trebuie să găsim orientările necesare pentru viitor. Vă mulțumesc din nou pentru informațiile, pentru prezentările practice științifice și dumneavoastră doresc să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și pentru a respecta calendarul. Acum i-aș invita pe colegii noștri Nadia Hir și pe Sean Kelly să vină și să preia conducerea a celei de-a patra sesiuni. Și continuăm în câteva minute.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 Members, uh, national parliamentarians, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, ajungem la ultima ședință a audierii foarte interesante de astăzi. Vă mulțumesc pentru răbdare. Să sperăm că vom respecta calendarul și vom uh, uh termina la timp. Este pentru prima dată de când sunt membru în Parlamentul European, când am acest ciocan în mână și uh, Uh, vă anunț că doresc să și fac uz de el. Este o plăcere pentru mine să fiu raportor din partea Comisiei ITRE pe marginea acestei uh, propuneri foarte, interes, foarte importante. În ultimele luni m-am întâlnit cu aproximativ 120 de lobbyiști, cum, după cum sunt numiți, care și-au exprimat îngrijorările legate de această propunere. În general, uh, Uh, propunerea este salutată și să sperăm că până la urmă reglementarea va fi una bună. Unele puncte trebuie discutate, pe unele le-am uh, discutat, um, lucruri legate de consimțământ, consimțământ informat, implicit, tacit, dreptul de a fi uitat, uh, portabilitatea datelor online și offline, um, problema legată de un ofițer care se ocupă de protecția datelor uh, personală pentru companiile cu mai puțin de 250 de, de angajați, actele delegate, întotdeauna o temă sensibilă și astăzi, în această dupămasă, vom, dis- vom discuta autoritățile de control și responsabilii cu prelucrarea datelor din sectorul privat și cel al ocupării forței de muncă. Din acest punct de vedere, este important ca reglementarea să fie una bună și punctele asupra care mi s-a tras atenția în ultimele luni este uh, sunt următoarele. Calitatea este întotdeauna importantă. Dacă cumperi, de exemplu, un autovehicol și te lasă frânele, uh, te adresezi celor care ți-au vândut mașina respectivă să te plângi. Deci trebuie să există o legătură clară între controlori și cei care procesează datele. Ne aflăm în această epocă a unui volum mare de date și acum stabilim regulă uh, regulile de circulație, să spun așa, în uh, această nouă lume, deci este foarte important ca aceste reguli de circulație să fie bune pentru un trafic sigur pe uh, viitor. Informațiile din partea dumneavoastră sunt foarte utile și sperăm ca la sfârșitul mandatului nostru legislativ, cândva prin 2014, să ajungem la o reglementare care să facă față testului timpului. Așteptăm cu nerăbdare așadar contribuțiile dumneavoastră. Uh, și acum îi dau cuvântul colegei mele, Nadia Hirsch, care este co-moderatoarea acestei sesiuni. Mă, vă mulțumesc, mă bucur că sunt alături de voi astăzi în numele Comisiei de, pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European. Protecția datelor personale se, se regăsesc la articolul 82 al Tratatului de Funcționare Uniunii Uniunii Europene. În ultimele luni am discutat cu societăți comerciale, cu sindicate, cu diferite asociații despre această temă. Inițial, tema uh, protecției datelor personale și ocuparea locurilor de muncă nu s-a aflat în centrul uh, Uh, acestei noi propuneri, dar până la urmă cu timpul s-a descoperit că există și această legătură și au apărut cu timpul câteva probleme. Pe de o parte, cea mai mare problemă este că uh, protejarea datelor personale a angajaților, a lucrătorilor este foarte diferită de la un stat membru la altul și știu că există și o, o, o propunere a Comisiei uh, Uh, făcută deja în urmă cu 10 ani, care a eșuat tocmai pentru că a fost atât de dificil să găsim, să se găsească o linie comună. Cu toate acestea, protejarea datelor uh, lucrătorilor este foarte importantă, mai ales în uh, acest context. În ultimii ani, în ultimele luni, în acest domeniu al al angajaților s-au manifestat abuzuri a, vis-a-vis -vis de aceste date cu caracter personal. Deci nu trebuie să uităm de acest domeniu în totalitate. Drept urmare, ne-am hotărât ca la articolul 82 la Comisia Ample să ne concentrăm asupra acestei uh, teme și să, să introducem aceste aspecte la acest articol 82, să mergem uh, în direcția conform căreia să se păstreze, să se respecte principiul subsidiarității, competențele statelor membre, în același timp să se introducă anumite standarde, uh, standarde minime, adică statele membre să facă dovadă existența unor standarde minime. De exemplu, un uh, lucrător trebuie să aibă dreptul să se informeze la angajator uh, ce date sunt uh, salvate în legătură cu el, are dreptul să clarifice, de exemplu, situația datelor uh, introduse în sistemele de telecomunicație, de exemplu, prin intermediul corespondenței prin e-mail internă. Ce se întâmplă cu spațiile care nu sunt publice într-o societate, care, trebuie să, care sunt folosite pentru uh, scopuri private, de exemplu, unde oamenii uh, își schimbă îmbrăcămintea și așa mai departe. Nu ar trebui să vestiare, unde nu ar trebui să fie cameră de luat vedere și așa mai departe. Deci ar trebui să introducem anumite standarde minime din acest punct de vedere. Apoi un alt aspect central este ofițerul, persoana care se ocupă cu protecția uh, datelor într-o societate, pentru că dacă nu există o asemenea persoană, situația este mai grea în societatea respectivă și apoi o altă provocare se referă la dezechilibrul între angajatori și angajați, pentru că există, desigur, o forță diferită. Este un aspect care a apărut în discuțiile pe care le-am avut uh, cu reprezentanții patronatului, Întreprinderile fac, uh, de exemplu, anumite oferte angajaților care sunt în favoarea angajaților, asigurări de sănătate suplimentare sau asigurări de pensie suplimentare, pentru care este nevoie de consimțământul uh, lucrătorilor. Deci trebuie să vedem uh, toate aceste aspecte relevante. M-am referit pe scurt la câteva dintre ele trebuie să găsim cele mai bune formulări pentru articolul 82 și aștept cu nerăbdare discuția pe care o vom avea astăzi și vom începe și voi da cuvântul unui coleg din Bundestagul German, din Comisia pentru Afaceri Interne a Bundestagului German. Stefan Mayer are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamna, doamna, doamna președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta această temă, armonizarea completă a protecției datelor europene. Punctul, punctele centrale au fost amintite deja. Este vorba de domenii care sunt discutate în Germania Uh, atât de societatea civilă, dar și în uh, Bundestag și în Bundesrat, pentru că protejarea datelor cu caracter personal este foarte importantă în Germania. În foarte multe cazuri, nu statul este cel care trebuie să reglementeze colectarea datelor, ci economia, pentru că aceste date au devenit o monedă pentru serviciile uh, societăților respective. Deci, până la urmă, trebuie să găsim firul roșu care pe de o parte, să respectă interesele societăților care procesează date, pe de altă parte, să respectă interesele uh, cetățenilor. Pentru că, până la urmă, protejarea datelor cu caracter personal nu este izolată, așa cum se spune articolul 8 al, tra- al Tratatului de Funcționare Uniunii Europene. Propunerea Comisiei din punctul de vedere al acestui echilibru, din punctul de vedere al acestui fir roșu, nu este suficientă. Foarte multe aspecte sunt tratate doar din punctul de vedere al uh, consumatorului. Poate acest uh, lucru poate fi explicat uh, în contextul problemelor care s-au manifestat din partea patronatului în ultima vreme, de exemplu, reglementarea referitoare la privacy by design sau privacy by default, acestea sunt două opțiuni importante tehnice pentru o uh, pentru o structurare viitoare importantă a serviciilor de internet. Există foarte multe lucruri care uh, reprezintă o, po- o, o povară pentru societățile uh, comerciale din punctul meu de vedere, nu se ajunge astfel la o reducere a costurilor pentru economie. De exemplu, se reduce la anumite obleg- obligații de notificare, dar acestea sunt sporite, mai ales prin articolul 14 și 15, prin articolul 32 se, se impun noi obligații suplimentare și apoi nu este clar ce obligații de notificare revin uh, întreprinderilor din punctul meu de vedere, de exemplu, pentru lucruri care reprezintă deja cunoștință generală, nu trebuie să existe obligație de informare pentru întreprindere. Și haideți să vă dau un exemplu. Datorită domeniului de aplicare destul de larg din acest moment, de exemplu, transmiterea informațiilor de, la, de pe carte de, de vizită într-o bază de date ar deveni uh, Uh, obligatoriu. Este un lucru care nu este proporțional. Deci eu sunt de acord cu asociațiile patronatului uh, german care cu toții spun că a, uh, propunerea va duce la costuri suplimentare pentru sectorul economic. Costuri suplimentare de care nu se va bucura nimeni pe viitor. În plus, mai multe, uh, multe din obligațiile introduse trebuie și probabil vor fi respectate de marile societăți. Însă societățile uh, de mici uh, dimensiuni vor avea probleme pentru a înțelege reglementarea, în primul rând. Deci, nu înțeleg obligativitatea de a introduce un, uh, o persoană care să se ocupă de prelucrarea datelor doar pentru, uh, pentru societățile comerciale um, care au 250 de angajați. În Germania, limita este la 10 angajați. Deci, cred că ar trebui să există o diferențiere mai mare între volumul datelor de prelucrat și mărimea societății respective. Chiar dacă noul principiu al ghișeului unic se bucură de acceptul general, un cadru european legislativ unitar ar trebui să țină seama și de nevoile specifice ale IMM-urilor. Și din punctul de vedere al angajaților, regulamentul merge mult prea departe. În Germania, deja de, multe, de, de mai mulți ani, există niște reglementări care funcționează foarte bine. Uh, patronatul, asociațiile acestora și reprezentanții angajaților discută despre toate aceste uh, lucruri. Um, decizii care sunt luate în cadrul unei întreprinderi ajută la uh, clarificarea și concretizarea protejării acestor date în, uh, în întreprinderea respectivă. Un, acest proces de oferire și de acceptare este pus în pericol de propunerea regulamentului pentru că la articolul 6, aliniatul 1, uh, se spune că prelucrarea datelor pentru uh, încheierea unui contract trebuie să fie una obligatorie. În uh, Germania, dar și în alte state membre, uh, contractele colective de muncă ar fi în pericol dacă s-ar pune în aplicare o asemenea prevedere. Drept urmare, trebuie să ne, să ne asigurăm că și pe viitor uh, Uh, contractele colective de muncă sau uh, contractele în cadrul unei întreprinderi pot fi folosite pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Și consimțământul de la articolul 7, paragraful 4, în legătură cu considerentul 34, uh, reprezintă, din punctul meu de vedere, un regres față de realitatea actuală. Eu înțeleg foarte bine că sindicatele și sindicatele au, uh, au salutat propunerea comisiei. Din punctul meu de vedere, această propunere este una uh, greșită. Consimțământul intră în joc doar dacă uh, contractul respectiv este în, uh, încheiat în favoarea angajatorului. De exemplu, când vine vorba de uh, servicii suplimentare puse la dispoziția uh, Uh, lucrătorilor, asigurări de sănătate și așa mai departe. Toate aceste lucruri, dacă, dacă se acceptă propunerea actuală, vor trebui reglementate prin derogări pe viitor. Drept urmare, am putea într-adevăr să excludem anumite puncte, însă abordarea ar trebui să fie uh, diferită. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu uh, numărul de acte de- delegate. Uh, Cred că articol, uh, articolul 219 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene uh, se spune foarte clar că regulamentul, dacă se, dacă se adoptă un regulament, acesta trebuie să, fi, să se autoreglementeze. Însă, în propunere nu se regăsesc doar lucruri concrete, ci și uh, competențe uh, acordate uh, comisiei. Comisia care uh, poate, de fapt, crea noi reguli în loc să monitorizeze regulile existente. Deci numărul actelor delegate ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie redus în mod dramatic și în următoarele săptămâni, în următoarele luni, ar trebui să discutăm aceste aspecte. Apoi, procesul uh, de coerență prevăzut în această propunere ar trebui să fie respins din punct de vedere uh, juridic. Un uh, instrument juridic uh, special uh, nu este prevăzut împotriva hotărârilor luate de uh, comisie. Drept urmare, Comisia are prerogative prea mari, poate interveni până, pe, până la nivel național, un lucru care încalcă atât independența autorităților de reglementare, conform articolului 27, cât și împotriva uh, principiului uh, democratic de la articolul 20. Până la urmă, controlul uh, democratic de către Parlament dispare dacă acceptăm această propunere. Doamnelor și domnilor, în Germania se discută practic, cât de practică este această propunere și cât de bine poate fi pusă în aplicare. Și doresc să vă uh, aduc aminte că nu suntem de acord cu posibilitatea unor acțiuni uh, colective în instanță, posibilitatea care se regăsește în această propunere a Comisiei. Din punctul nostru de vedere, impactul uh, acestei propuneri nu a fost uh, înțeles în uh, totalitate și aștept cu nerăbdare o discuție care sper că va fi foarte interesantă și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Steven, pentru faptul că v-ați respectat și timpul de intervenție care v-a fost acordat. Uh, se pare că serviciul de interpretare a avut câteva dificultăți pentru a menține același ritm ca și dumneavoastră, cel puțin uh, în uh, engleză. Interpretarea a fost foarte bună, așa că merită aplauze din partea noastră. Foarte bine, trecem acum mai departe la următoarea uh, intervenientă. E vorba de Erica Mann, director executiv din partea Facebook. Mulțumesc, domnule președinte, pentru introducerea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că ați invitat Facebook să participe la discuția de astăzi. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai uh, Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să fac câteva observații generale înainte de a ajunge la aspecte mai specifice care au fost evocate în chestionarul dumneavoastră. Protecția datelor și directiva aceasta are potențialul de a uh, ușura inovarea și în același timp are posibilitatea de a propune oamenilor mai multă transparență și mai mult control pe internet. Noi suntem convinși că putem avea un astfel de regulament în domeniu. Putem spune că dreptul la viață privată reprezintă elementul cheie a tot ceea ce face Facebook. Noi ne dorim să avem această abordare duală, transparență, Și aceste lucruri, într-o anumită măsură, figurează, așa cum ne doream și noi, în directivă și în regulament. Această propunere, de fapt, își dorește să reducă povara administrativă pentru control pentru întreprinderile mici și mijlo- mijlocii. Aici există criterii pe care toate întreprinderile care au peste 250 de angajați trebuie să le respecte pentru a uh, controla modul în care sunt utilizate informațiile. E vorba de stabilirea răspunderii ce ne vine fiecăruia pentru sistemul operațional de gestionare a datelor. Uh, e adevărat că acest sistem presupune o povară, o povară destul de importantă, mai ales pentru IMM-uri. Facebook mulțumește Parlamentului și Comisiei Europene pentru faptul că se stabilește această, acest echilibru necesar între protecția datelor și uh, stimulente pentru inovație și cercetare. Trebuie să ne asigurăm că avem un nivel înalt de protecția datelor, dar în același timp trebuie să se țină seama încă de la bun început uh, de faptul că sectorul internetului se va dezvolta pe viitor, va evolua și modelele de business vor evolua și ele. De aceea este deosebit de important că de pe acum să ne asigurăm că viitoarea legislație nu va presupune o povară și mai mare pentru întreprinderi Uh, indiferent că acestea sunt mari sau mici. Într-adevăr, Uniunea Europeană a subliniat încă din 2010 faptul că sectorul internetului și mediul de afaceri digitale este deosebit de important. Parlamentul European și Comisia Europeană și statele membre de multe ori și-au exprimat încrederea în economia digitală pentru a crea locuri de muncă, pentru a asigura durabilitatea și includerea socială, incluziunea socială. Este foarte bine de subliniat faptul că întreprinderile europene sunt un actor care ia parte la această creștere economică și multe din aceste întreprinderi sunt în momentul de față pur europene. Uitați-vă, Skype din Luxemburg, TISA din Franța, Morga din Germania. Foarte multe alte întreprinderi asemănătoare sunt de fapt europene. Și dacă facem această diferențiere între întreprinderi mari, mici, mijlocii, acest lucru ar putea să aducă un prejudiciu uh, pieței interne și ca un, ca un model, ca o platformă, ar trebui ca Facebook să poată să fie în măsură să permită întreprinderilor să înflorească, să crească, să prospere pe internet. Trebuie să încurajăm creativitatea, trebuie să uh, facem acest lucru și suntem mândri de contribuția noastră, suntem mândri de acele întreprinderi care utilizează, platforma noastră peste tot în lume pentru a-și promova produsele codul, raportul publicat în 2012 de către Deloitte referitor la modul în care funcționează internetul și uh, activitățile desfășurate pe Facebook subliniază foarte clar că veniturile din aceste activități se ridică 22 de miliarde și uh, s-au creat peste 2000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană în acest domeniu. Acum, Întrebarea este următoarea. Cum putem să facem în așa fel încât aceste mecanisme să aibă un impact cât mai uh, lin asupra, asupra contextului, asupra modului în care funcționează lucrurile în momentul de față? Facebook salută crearea uh, ghișeului unic. Acest mecanism va aduce mai multă armonizare în modul în care sunt procesate datele și controlate și va crea o armonie juridică, o armonizare juridică din acest punct de vedere. Uitați-vă că există diferențe foarte mari care presupun costuri foarte mari, pentru că există regimuri de protecție a datelor foarte diferite. Și cu siguranță că dacă vom avea un sistem uniformizat, acest lucru va ușura protecția datelor, va înlesni protecția datelor în Uniunea Europeană. Și m-aș referi acum uh, pe scurt la cele spuse inițial referitor la piața unică și la IMM-uri. Știți că avem nevoie de o redresare economică și Ideea unui ghișeu unic va trebui să țină seama de acest aspect. Cifrele pe care le-am menționat și care erau, de fapt, figurau în raportul Deloitte, uh, sunt deosebit de importante. Centrul, European, Centrul pentru Politici Europene a subliniat faptul că am putea avea o creștere a PIB-ului de și anume 500 de milioane de euro pentru, miliarde de euro pentru o perioadă de 10 ani de zile, promovând astfel uh, activitățile economice digitale. Și este evident că acest lucru este deosebit de important în trendul acesta de dezvoltare al uh, întreprinderilor europene pe scena internațională. Deci, uh, avem acest potențial, ca acesta să fie profitabil și pentru întreprinderile care doresc să se lanseze. Trebuie să evităm fragmentarea, fărămițarea, trebuie să evităm costurile suplimentare și care nu sunt necesare. Deci salutăm inițiativa Comisiei în acest sens. De altfel, Comisia a ajuns la o, la o cifră de 2,3 miliarde de euro pe an în materie de costuri și trebuie să avem acest plan de investiții în Europa, în așa fel încât cetățenii să poată să uh, creeze bogăție în Uniunea Europeană. Dar, în același timp, ghișeul unic va funcționa doar dacă relația dintre autoritățile naționale de protecție a datelor și uh, autoritatea, spune eu, uh, centrală sau autoritatea care instaurează un astfel de sistem, va fi o colaborare uh, strânsă. Noi suntem conștienți că în textul uh, regulamentului există poate câteva articole care ar putea să ducă la anumite nesiguranțe juridice și că s-ar putea să existe o interpretare de la caz la caz a modului în care trebuie aplicat acest regulament, lucru care ar putea să ducă la nesiguranță din partea întreprinderilor. Așa că ar fi extrem de important pentru Parlament și uh, să se analizeze acest mecanism de coerență și să definească, sper eu, câteva recomandări care pot, fi, uh, care pot duce la o îmbunătățire a textului. Noi ne-am stabilit în Irlanda încă din 2010. Facebook Irlanda este supravegheat de către Comisia pentru Protecția Datelor. Noi suntem gata să ne îndeplinim toate îndatoririle ce ne revin în ceea ce vrește dreptul la viață privată. Evident, ne dorim o cooperare cât mai strânsă decât are nevoie cu autoritatea irlandeză pentru protecția daselor. Facebook recent a fost a fă, fost ob, făcut obiectul unui audit din partea autorității irlandeze pentru protecția datelor și am putut demonstra că Facebook are un angajament clar nu numai pentru a respecta prevederile în vigoare în Irlanda, ci în același timp de a respecta principiile enunțate de către autoritatea irlandeză. E vorba de o muncă desfășurată timp de șase luni de zile pentru a implementa toate măsurile necesare. Și autoritatea irlandeză, în raportul său de uh, revizuire publicat în luna septembrie, demonstrează în mod clar că Facebook este pe deplin angajat în protecția datelor utilizatorilor săi în dom- acolo unde s-au recomandat anumite schimbări, munca a fost realizată tocmai pentru a ne asigura că suntem la înălțimea așteptărilor. Pentru unele modificări încă mai nevoie de câteva săptămâni pentru a ajunge la uh, rezultate finale, însă în orice caz acestea vor reprezenta o concluzie a angajamentului nostru ferm în această direcție. Și ultimul aspect la care doream să mă refer este întrebarea cum ne putem asigura că legislația viitoare va ține pasul cu evoluția tehnologică, cu progresul tehnologic. Uh, s-a vorbit despre privacy by default, privacy by design. Este evident că acestea sunt noțiuni importante. Facebook e de părere că ar trebui să aplicăm principiul privacy by design și că acest principiu ar trebui să fie adoptat de către cei care legiferează. Acest principiu poate nu ține tocmai în întregime, privacy by default, nu ține seama de natura specifică a rețelelor de socializare. Oamenii se înscriu tocmai pentru a, a împărtăși cunoștințe, informații. Deci pentru a pune în comun aceste informații, aceasta face parte din modelul nostru de funcționare. De aceea oamenii se înscriu pe Facebook. Și nu cred că faptul că vom controla utilizatorii noștri, acest lucru le va permite în continuare să, să, să, să împărtășească uh, și să pună în comun uh, toate aceste informații. Nu știu dacă aceste prevederi sunt cele mai potrivite pentru a asigura un control eficient al uh, protecției datelor. Acest control uh, trebuie să existe pentru fiecare utilizator și trebuie ca utilizatorul să fie în măsură să aibă acces la datele pe care le-a încărcat deja pe internet, pe Facebook. Deci, ei trebuie să știe exact care este informația care figurează pe site și cum anume aceasta este gestionată. Facebook, de asemenea, este de, uh, de părere că oamenii trebuie să fie conștienți, să aibă posibilitatea aceasta printr-un dialog uh, cu autoritățile, prin uh, educarea utilizatorului, să fie la curent cu toate posibilitățile ce li se oferă și să știe exact cum se pot stabili acele setting-uri pentru a asigura protecția datelor. Suntem de părere că aceste setting-uri trebuie să fie stabilite în mod corect, de aceea trebuie ca acestea să fie foarte puternice și să poate ca informația să fie accesibilă unei, uh, unui număr mai restrâns de utilizatori, în așa fel încât să nu se poată face niciun fel de profilare a utilizatorilor, profiling, În orice caz, noi ne dorim ca internetul să fie un loc cât mai bun sub soare, în așa fel încât cooperarea și conlucrarea între industrie și autorități să fie susținută de către Comisia Europeană. Și, în general, ne dorim ca această abordare Privacy by Design să fie adoptată și să avem grijă la nivelul de tehnologie ce se va dezvolta pe viitor, tocmai pentru a asigura această protecție a datelor. Toate aceste elemente trebuie să fie subliniate în propunerea Comisiei, pentru că, după părerea noastră, este singura modalitate de a ne asigura că legislația va menține pasul cu evoluțiile și progresul tehnologic. E singura metodă de a ne asigura că serviciile ce sunt oferite țin seama de toate implicațiile și consecințele ulterioare. Mulțumesc! Thank you, Erica, for your contribution. Mulțumesc, Erica, pentru contribuție. Acum e o plăcere pentru mine să vă prezint următorul vorbitor, domnul Alexander Dix, comisar pentru protecția datelor și libertatea informației pentru Berlin, Germania. Mulțumesc, doamnă Hirsch, pentru această prezentare. Este onoare pentru mine să mă adresez membrilor Parlamentului European și membrilor Parlamentelor Naționale. Am 10 puncte de atins și o remarcă de încheiere. În primul rând, uh, trebuie să spun că propunerea Comisiei pentru un regulament general pentru protecția datelor își propune un uh, nivel înalt de armonizare al protecției datelor personale în, uh, Uni- în Uniunea Europeană. Este o inițiativă salutare, dar cum se spune în directiva 95 pe 46, aproximarea legislațiilor din statele membre nu trebuie să aibă ca rezultat uh, o coborâre a nivelului de protecție. Acest lucru ar trebui să se aplice armonizării prin intermediul regulamentului. Acest lucru trebuie să fie clar exprimat în textul regulamentului. Ca să vă dau un exemplu care a fost deja menționat, cred că e nevoie de mai multă flexibilitate din partea statelor membre în anumite domenii și mai ales în domeniul ocupării locurilor de muncă. Articolul 82 din uh, proiectul de regulament este, după părerea mea, prea îngust, prea vag, uh, de vreme ce statele membre au această opțiune de a legifera doar în limitele acestui regulament. În Germania, Ștefan mai a spus deja acest lucru. Există uh, contracte colective care uh, au prevederi pentru protecția angajaților care merg mult mai departe decât uh, nivelul de protecție uh, specificat de regulament. Aceste uh, prevederi ar trebui să rămână în vigoare după intrarea în vigoare a regulamentului și nu ar trebui să uh, uh, tindem către o scădere, ci către o creștere a nivelului de protecție. Deci nu ar trebui să uh, mergem către o armonizare minimală. Asta ar trebui să fie foarte clar. În al doilea rând, uh, e vorba de prevederile speciale pentru IMM-uri. Înțeleg uh, argumentul Comisiei că trebuie reglementări speciale pentru aceste întreprinderi, însă mie mi se pare că numărul și uh, amploarea acestor excepții sunt prea mari. Aș vrea să vă dau și un exemplu în legătură cu protecția copiilor. Uh, da, suntem de acord că trebuie să existe um, prevederi speciale pentru protejarea copiilor, dar nu văd uh, de ce pentru IMM-uri trebuie să existe măsuri speciale care trebuie adoptate atunci când se uh, pune problema obținerii unui consimțământ verificabil. Uh, pragul de 250 de angajați pentru desemnarea unui uh, ofițer cu protecția datelor mi se pare uh, irațional. Asta duce la uh, faptul că o companie care produce uh, oțel ar trebui să aibă, dacă are peste 250 de angajați, unul sau doi ofițeri uh, să cu protecția uh, datelor în timp ce un uh, medic generalist, un medic de familie care deține sute de uh, date despre pacienții săi, nu ar fi obligat să uh, angajeze un ofițer cu protecția datelor. Uh, în ceea ce privește prevederile privind controlul și procesarea datelor, uh, observăm că la articolul 24 s-a introdus noțiunea de control mm, mixt, dar la uh, articolul 28 se pierde distinția între controlor și procesator. Iar la uh, același articol se uh, face referire la documentația necesară și la răspunderea controlorului și a procesatorului care Mm, nu mai au uh, decât îndatoriri și nu responsabilități conform acestui proiect. Mi se pare că este o formulare neglijentă și aș vrea lămuriri suplimentare, pentru că este nevoie ca responsabilitatea să nu se evapore în legătură cu controlorii și procesatorii de date. Mai ales în, pentru că se vorbește aici în contextul uh, cloud computing. Apoi, marketingul direct. Cred că în acest, uh, în acest uh, domeniu trebuie uh, ca marketingul direct să se bazeze pe consimțământul informat ca și orice alt Uh, procesare de date cu caracter uh, personal pe baza uh, articolului 6, alineatul 1 din regulament. Relația dintre regulament și uh, directiva privind uh, Uh, directiva e-privacy trebuie să fie clarificată, pentru că articolul 89 uh, aduce mai multe probleme decât uh, răspunsuri la întrebări. E remarcabil că unele prevederi ale proiectului de fapt se referă la probleme specifice ale internetului, când, iar directiva e-privacy este redactată uh, într-o manieră mai neclară și cred că ar trebui să se integreze mai bine regulile privind comunicarea electronică. Știu că este o sarcină dificilă, dar trebuie să găsim uh, o delimitare mai uh, clară. Uh, la următorul punct, 7, relația dintre regulament și directivă, pe de-o parte, și relația dintre regulament și legislația existentă în statele membre privind libertatea de informare. Acest lucru a fost menționat doar într-un considerent și eu aș fi uh, în favoarea unei prevederi specifice în textul uh, operativ al uh, regulamentului și al uh, directivei. Pentru că nu e vorba doar de opinia publică, ci și de sectorul privat pe care uh, aceste acte normative uh, îl obligă la un grad mai mare de transparență. Ar trebui să existe o uh, prevedere care să explice această relație. Punctul 8. Comisia Europeană își asumă în proiectul de regulament un rol dominant. Asta prin intermediul actelor delegate rezervate Comisiei și uh, prin uh, rolul pe care Comisia îl joacă în mecanismul uh, de uh, conformitate. Ar trebui ca Consiliul uh, European pentru Protecția Datelor, Controlorul European, să aibă un cuvânt mai greu de spus înainte de adoptarea unor acte delegate. Ar trebui să existe documente de lucru ample care să explice nevoia de a Uh, recurge la acte delegate și să, care să fac uh, și în continuare aș vrea uh, să venim cu propuneri concrete despre felul în care acest mecanism va funcționa. Rolul Comisiei în mecanismul de coerență nu trebuie să nu, nu este în prezent conform cu jurisprudența Curții Europene de Justiție Uh, în ceea ce privește independența autorităților de supraveghere. Uh, parlamentarii din uh, statele membre ar trebui să poată să <clears throat> ghideze autoritățile naționale de protecție a datelor în legătură cu anumite proceduri, pentru că acest regulament nu va putea atinge 100% armonizare, va rămâne mereu vor rămâne domenii legislative în care vor exista, vor uh, continua să existe reguli specifice de protecția datelor și uh, acest lucru nu va fi rezolvat de mecanismul de coerență. Agențiile naționale de, protez- de protecția datelor, eu cred că Ehm, se vor crea probleme în urma, eh, dacă se adoptă eh, articolul 84 în eh, forma sa actuală, pentru că nu există resurse suficiente în multe dintre statele membre pentru a, a ehm, îndeplini cerințele de la articolul 84 și nu cred că se va ajunge la situația în care un uh, subiect va da în judecată uh, Autoritatea Națională de Protecție a Datelor sau situații în care o autoritate națională va ajunge să dea în judecată o altă autoritate națională pentru încălcarea uh, prevederilor privind protecția datelor. Și, în ultimul rând, deși proiectul de regulament este neutru din punct de vedere tehnologic, sprijin propunerea profesorului Spiros Dimitris ca legiuitorul să uh, introducă o clauză de caducitate, pentru că acest regulament nu poate să rămână neschimbat timp de 20-30 de ani. Și ar trebui să ne gândim foarte serios, nu numai un proces de evaluare, uh, ci și o clauză de caducitate. Vă mulțumesc! Thank you very much, Alexander. I couldn't help noticing that Îți mulțumesc, Alexander. Am uh, văzut cum a apus uh, soarele în timp ce ai uh, vorbit. Poate a fost vina uh, privacy-ului by design. Mergem mai departe. Următorul vorbitor este Armin Dutin, reprezentant al Comitetului Economic și Social European. Armin, ai cuvântul. Vă mulțumesc. Voi vorbi în germană. Am pregătit câteva diapozitive și îmi pare rău că nu am putut să-mi pregătesc uh, intervenția în uh, engleză. Deci voi continua în germană. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Voi lua cuvântul din punctul de vedere al Comitetului Economic și Social European unde eu sunt uh, membru al uh, grupului de studiu care s-a ocupat cu acest, uh, cu, această direct, cu acest regulament. Avizul nostru nu a fost cerut pentru directivă, doar pentru regulament. Și iau cuvântul din punctul de vedere al lucrătorilor. Mă voi referi la câteva aspecte specifice și sper că funcționează tehnologia foarte bine Multe din uh, punctele pe care le voi aminti au fost uh, amintite deja de antevorbitor, mai ales de domnul Dix, dar vă asigur că nu am discutat despre noi despre ce va vorbi fiecare. Însă un, un punct nu a fost pus sau nu suficient de clar. Din punctul de vedere al lucrătorilor, Cred că protecția datelor trebuie să aibă prioritate în fața altor lucruri, cum, este, cum sunt, de exemplu, libertățile legate de piața internă. Eu înțeleg că în directiva actuală din 1995, ambele uh, elemente se regăsesc pe același nivel, însă în ce, cum putem asigura protecția datelor dacă există această relație? Uh, Relația în Germania, această relație este definită clar de Curtea Constituțională în decizia legată de referendum. Este vorba de dreptul la autodeterminare informațională din punct de vedere al informațiilor. Acest lucru înseamnă că datele personale au un rol important în Germania, cel puțin. Uh, Comitetul Economic și Social European a hotărât acest lucru în, prin avizul său. Transmiterea de date, conform articolului 8 din, din Carta Drepturilor Funda Fundamentale și articolul 15 din Tratatul de, de Funcționare Uniunii Europene, ar trebui să fie uh, să aibă prioritate. Cred că am mers prea departe acum. Tot din punctul de vedere al lucrătorilor, am hotărât din partea Asociației Sindicatelor din Germania. Eu lucrez pentru Uh, sindicatul Verdi, care este reprezentat în această asociație a sindicatelor, noi criticăm foarte puternic alegerea instrumentului juridic, alegerea regulamentului, nu din principiu, ci datorită efectelor, impactului acestei alegeri. Au fost amintite mai multe puncte de, punct, de domnul Mayer, de domnul Dix, trebuie să clarificăm uh, dacă anumite reguli care sunt posibile la nivel național rămân posibile și după introducerea acestui nou instrument juridic. Și aici se uh, pune întrebarea legată de rolul articolului 82. Până acum, noi credem că propunerea Comisiei Europene merge în direcția în care, în principiu, nu pot fi impuse standarde superioare de o calitate mai bună. Și nu înțelegem care va fi instanța căreia trebuie să te adresezi dacă va fi hotărât un uh, regulament care stabilește un nivel de uh, protecție. Deci trebuie, poți să te adresezi Curții Europene de Justiție sau trebuie să te, sau te poți să adresezi în continuare instanțelor naționale. După cum am spus, Curtea Constituțională Germană a stabilit, a stabilit o ștachetă foarte ridicată din acest punct de vedere. Drept urmare, o directivă ar fi mai uh, potrivită în, această, în acest uh, domeniu al, al protecției datelor. Până la urmă să avem două directive și nu o directivă și un regulament. Oricum, dacă acest lucru nu este posibil prin intermediul Uh, dacă, nu, dacă colegiuitorii europeni nu pot lua o asemenea hotărâre, cred că um, la articolul 82 această formulare este foarte problematică în cadrul regulamentului. La acest lucru s-a referit și domnul Dix. Noi am propune în acest punct să spunem pe baza acestui regulament. Ce înseamnă această diferență? Această diferență înseamnă că sunt permise niște reglementări uh, mai bune, care impun niște standarde superioare. Acest lucru ar permite, sau acest lucru. Deci, uh, situația ar fi modificată și la clauzele generale, de exemplu, articolul 18 și următoarele, uh, punctele legate de uh, sănătate și așa mai departe. Ce salutăm, pe de altă parte, sunt uh, regulile referitoare la consimțământ și aici nu sunt de acord cu domnul Mayer, sunt de acord cu dumnealui cu multe lucruri, dar nu cu acest punct. Din punctul nostru de vedere, Comisia a făcut la acest punct uh, o propunere foarte bună, considerentele 25, 34 și articolul 7, pentru că în relațiile de angajare, cazul întotdeauna este că există niște relații de dependență. Deci nu putem vorbi de relații de egalitate între uh, cele două părți. Și ne îngrijorează uh, discuția purtată în grupul de lucru de la Consiliu, care a dus la inversarea acestui echilibru, la inversarea acestei uh, relații. Deci, se spune că dacă acest... Deci sunt... Mi se pare că se deschide aici o portiță uh, prin formularea de la grupul de lucru de la Consiliului, o portiță cu care nu suntem deloc de acord. Apoi, o altă temă se referă la Da, văd că nu mă ajută calculatorul sau nu? Deci este vorba de tema responsabilului cu prelucrarea datelor din, dintr-o întreprindere. Dacă se impune un prag de 250 de angajați, acest lucru înseamnă că 60% angajaților vor fi scoși din domeniul de aplicare acestui regulament. Mă întreb de ce mai uh, impunem un asemenea regulament dacă acesta nu se aplică pentru 60% din lucrători. Uh, pe, am, și datele noastre se bazează pe uh, informațiile obținute de la Eurostat. În Germania, de exemplu, 90% din responsabilii cu prelucrarea datelor întreprinderi nu ar mai avea de lucru. Deci, până la urmă, se pregătește o, uh, un regulament care duce la subminarea reglementării actuale sau a regulamentului în sine. Și, în plus, trebuie să spunem foarte clar că independența uh, RPD-ului trebuie să fie asigurată și trebuie să există o protecție împotriva uh, concedierii care să fie extinsă dincolo de, de activitatea persoanei uh, respective. Um, trebuie prevăzut dreptul la o pregătire profesională permanentă și să nu trebuie notificate încălcările în mod uh, prioritar uh, angajaților, angajatorilor. În uh, Germania este acest, prevăzut acest prag cu 20 de 20 de persoane sau putem impune alte limite care se regăsesc în, uh, de exemplu, în domeniul reprezentării intereselor angajaților. Deci există mai multe domenii din care ne putem inspira. Apoi, categoriile speciale, cum ar fi date legate de sănătate, apartenența la un sindicat sau nu, și aici există um, lacune în propunerea legislativă. Pentru noi este foarte clar, datele de sănătate în pregătirea unei concedieri ar trebui să fie uh, excluse, ar trebui să fie interzisă colectarea de date referitoare la, parten- la partenența la un uh, sindicat, teste de alcool, de personalitate, diverse formulare ar trebui să fie uh, interzise și apoi datele uh, datele colectate în mod ilegal nu ar, putea, nu ar trebui să fie, să fie folosite pentru o concediere, de exemplu. Problema este care este legislația um, care trebuie să se aplice, pentru că cea a muncii sau cea a protecției datelor. Și revenim din nou la vechea problemă, directivă sau regulament. Și acum sar peste un punct, pentru că nu mai am foarte mult timp. Pentru noi, este important să existe drepturi respectate ale, ale sindicatelor. Principiul ghișeului unic nu trebuie să ducă ca uh, la situația în care uh, se diluează rolurile sindicatelor și a reprezentanților uh, lucrătorilor. Sediul unui concern nu trebuie să reprezintă un criteriu pentru subminarea uh, datelor, protecției uh, datelor pentru că noi ne temem că standardele nu, se, nu sunt în toate statele membre foarte înalte și în plus considerăm că Consiliul European um, de Întreprindere trebuie să se implice când vine vorba de teme transfrontaliere, um, dreptul de acțiune în instanță în, uh, în comun cred că este un drept important Uh, organizațiile consumatorilor trebuie să se, uh, trebuie să se implice în asemenea acțiuni în instanță. S-au spus deja foarte multe lucruri despre actele delegate, deci voi sări peste ele și voi încheia cu tema privilegiilor întreprinderilor mici și mijlocii. Aici, din nou, avem o atitudine diferită față de cele spuse înainte. Nu înțelegem de ce trebuie să existe o diferență între lucrătorii care lucrează într-o societate care are mai mult sau mai puțin de 250 de angajați. Dacă IMM-urile sunt într-adevăr foarte importante, atunci nu trebuie să subminăm drepturile lucrătorilor. Pentru că asemenea reguli subminează până la urmă drepturile lucrătorilor și propunerea uh, comisiei, din acest punct de vedere, cred că ar trebui să fie corectată. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și îi dau direct cuvântul domnului Burghesius de la Institutul pentru um, Legislația referitoare la informație, Universitatea din Amsterdam. Doresc să vă cer uh, să respectați timpul alocat, pentru că la 18.45 nu vom mai avea interpretare și avem 3 sau 4 uh, întrebări din public pentru care ne-a dorit să avem și interpretare. Deci, domnule Frederic Borghesu, să aveți cuvântul. Good evening, ladies and gentlemen. Um, it's getting late, so I'm gonna try. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor timpul trece, așa că am să încerc să mă limitez doar la câteva aspecte. Un aspect mai degrabă tehnic și un aspect mai simplu. Primul punct la care doream să mă refer este că aș dori să văd definiția consimțământului. Mai întâi definiția datei, datelor personale, care să fie mai întâi uh, uh, uh clar exprimată în text, care este sfera de acoperire a acestei regulament, uh, care este acesta este punctul tehnic pe care am să-l discut mai în detaliu ulterior și cel de-al doilea punct la care doream să mă refer foarte ușor este că trebuie să păstrăm în continuare criteriile de consimțământ care sunt în momentul de față în vigoare, pentru că acestea sunt absolut fundamentale. În ceea ce privește primul punct, și anume data, datele cu caracter personal, definiția acestora am putea spune că este poate cea mai importantă definiție din întregul regulament. Este definiția următoare. Nu știu dacă dumneavoastră puteți citi acest slide, acest diapozitiv. Dar mesajul este următorul, că de fapt e vorba despre informație care poate fi utilizată pentru a identifica o persoană, pentru a distinge o persoană în cadrul unui grup și acest tip de informații poate fi de asemenea considerat ca fiind date cu caracter personal. Eu cred că în momentul de față este interpretarea corectă a articolului 39 al act directivei actuale. Cu toate acestea, din câte știu eu, nu avem vreo decizie a vreunei curs de justiție care să stabilească acest lucru negru pe alb. E mai degrabă un accent decât o nouă dimensiune. De ce mă refer la acest aspect tehnic? Am să vă dau câteva exemple, tocmai pentru a vă demonstra cât de relevant este acest lucru în practic. Foarte multe activități de procesare a datelor, mai ales pe internet, duc la profilarea persoanelor, foarte în detaliu. Cu toate acestea, poate companiile sau firmele nu vor sau nu au nevoie de numele persoanelor respective pentru a face o astfel, un astfel de profiling detaliat, care n-ar fi fost de, uh, în orice caz absolut deloc posibil acum 20 de ani, dacă n-ai fi avut numele cuiva. Un exemplu tipic, spre exemplu, uh, comportamentul și reacțiile față de reclame și publicitate. Spre exemplu, știu eu, uh, mesajele de pe Twitter. Astfel, companiile și firmele pot vedea care este comportamentul utilizatorilor prin uh, anumite cookies pe care le au pe site-urile lor. Deci e o tehnologie care nu exista acum 10-20 de ani și acest lucru n-ar fi fost posibil. Deci această profilare, acest profiling poate merge foarte în detaliu. Ieri, spre exemplu, am găsit o firmă care utiliza în jur de 70.000 de de uh, categorii de informații diferite pentru a realiza această, această sarcină de profiling. Eu nu spun că acest model de afaceri trebuie să fie interzis, ci trebuie să ne asigurăm că nu ține de regulamentul actual. Dacă astfel de activități de profiling țin de acest regulament, atunci trebuie să ne asigurăm că există proceduri de consimțământ transparente și așa mai departe. Diapozitivele ilustrează faptul că firmele au un comportament pentru a ținti anumite categorii de persoane, pentru a specifica, identifica anumite categorii de persoane. Spre exemplu, utilizează vârsta drept criteriu, utilizează, spre exemplu, codul postal cum criteriu, utilizează, spre exemplu, uh, tipul de loc de muncă pe care îl are persoana respectivă și singurul lucru care lipsește, între ghilimele, este numele și prenumele persoanei respective. Încă un exemplu care vă demonstrează cum anume această activitate de profiling ar putea să fie pe viitor. Foarte multe întreprinderi, până în momentul de față, reușesc prin aceste telefoane mobile inteligente, smartphones, să știe exact unde se află uh, utilizatorii lor. Dacă o companie știe unde se află persoana respectivă, chiar și fără să cunoască numele persoanei respective, poate să realizeze astfel de hărți. Și vă reamintesc din nou că există întreprinderi care au până la 70.000 de categorii de informații diferite pe care le utilizează pentru a realiza acest profiling. Subliniez încă o dată că aici nu e vorba de, uh, de interzicerea unei astfel de activități, ci ne dorim proporționalitate, ne dorim transparență, ne dorim reguli. Iată, cam acesta era finalul primului punct la care doream să mă refer. Aici poate că am putea, la considerentul 24, un principiu care descrie uh, genul acesta de profiling pe care eu tocmai vi l-am descris, uh, acesta spune felul următor. Indivizii ar putea fi asociați cu anumite forme de identificare online, cum ar fi, spre exemplu, cookies, lucru care ar putea să ducă la profiling. Eu propun ca ultima frază a acestui considerent 24 să fie ștearsă din text, pentru că, de fapt, va adăuga confuzie. Ea a fost adăugată câteva săptămâni uh, înainte de uh, publicarea versiunii actuale a acestui text și am senzația că sunt prea multe suprapuneri și că se introduce acolo o confuzie în formulare. Uh, s-ar părea la prima vedere că această ultimă frază aduce o nuanță în plus, însă eu vă propun să o ștergem. Și acum, pentru a mă referi la cel de-al doilea aspect. Pentru a încheia cu primul aspect, datele personale și posibilitatea aceasta de a identifica o persoană. Știm că nu e ceva revoluționar. Articolul 39 uh, și foarte mulți autori s-au referit deja la acest uh, aspect. Acum, cel de-al doilea punct la care doream să mă refer este faptul că trebuie să păstrăm ștacheta în ceea ce privește criteriile de consimțământ ce sunt uh, utilizate. Uh, consimțământul acesta trebuie să fie acordat în mod liber, specific, în cunoștință de cauză. Știu că unii au spus că tăcerea e de aur și înseamnă că e un acord. Poate fi considerată consimțământ în general pe internet. Dar acest lucru nu funcționează în cadrul propunerii legislative actuale, așa că eu zic să păstrăm criteriile pe care le avem, că sunt foarte bune. La finalul fiecărui uh, website există acolo un fel de buton ascuns care spune cam în felul următor. Dacă tu, dacă tu vrei să continui să utilizezi serviciile noastre și așa, atunci trebuie să fii de acord cu condițiile și uh, termenii prevăzuți uh, în contractele noastre de vânzare acest tip de prevedere nu ar trebui și nu ar putea să vă funcționeze în cadrul propunerii actuale. Și propun încă o dată ca aceste criterii de consămțământ să nu fie reduse, ci să fie menținute la nivelul la care sunt în momentul de față. Deci subliniez în considerentul 26, acesta spune clar mă rog, mai mult sau mai puțin pe șleau, că tăcerea sau uh, lipsa de activitate, de Uh, nu este considerat a fi un consimțământ. Cam așa trebuie să fie și cam așa trebuie să și rămână. Deci, după cum vedeți, acestea au fost cele două puncte pe care doream eu să le subliniez informația poate fi utilizată pentru a urmări de aproape comportamentul unei persoane, pentru a identifica o persoană și acest lucru trebuie să se înscrie în cadrul definiției din document, în cadrul uh, sferei de acoperire a acestui regulament. Și cel de-al doilea la punct la care doream să mă refer este vă rog să nu reducem nivelul de criterii de consimțământ pe care le avem în momentul de față. Așa că doresc să vă mulțumesc tuturor în, în încheiere pentru atenție și dacă nu avem o ocazia să discutăm acum aceste, toate aceste observații, rămân la dispoziția dumneavoastră, vă aveți adresa mea de e-mail, așa că puteți să-mi scrieți oricând doriți. Eh, thank you very much, Mulțumim uh, foarte mult, Frederic. Acum am dorit să îi implicăm pe cei din uh, public la, de, în uh, dezbateri. Constantin von Notz din partea Bundestagului. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru informațiile foarte interesante. Voi fi foarte succint și datorită timpului redus pe care am la dispoziție. În primul rând doresc să spun foarte clar că salutăm faptul că acest regulament se referă și la societățile comerciale din afara Uniunii Europene. Acest lucru este important mai ales din punctul de vedere al așa numitelor rețele de socializare, din punctul de vedere al existenței unei companii cum este Facebook. Dreptul mare aș avea o întrebare adresată domnului Dix. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de regulile actuale propuse vis-a-vis -vis de această, de activitate, această activitate de a crea un profil a unui consumator? Doamna președinte, eu aș propune să se pună toate întrebările, după care să există, um, să se dea răspunsurile. Tot din Bundestagul German, domnul Reichenbach. Vă mulțumesc. Doresc să spun de la bun început că și eu sunt de aceeași părere reprezentant, uh, formulată de reprezentanții uh, prezidiului. Uh, dreptul la protecția datelor personale are prioritate față de libertatea de mișcare, de libertatea uh, comercială din domeniul economic. Cred că în toate constituțiile europene se amintește demnitatea umană, nu modelul de afaceri care ar trebui să fie apărat. Și acum, un al doilea punct la care ar trebui să ne referim acest instrument al acțiunilor colective în uh, instanță este un instrument adecvat tocmai în acest domeniu, pentru că din punctul de vedere al protecției datelor cu caracter, de, uh, caracter personal s-au întâmplat foarte multe lucruri pentru care e nevoie de o expertiză care nu se află la uh, dispoziția celor afectați de lucrurile negative întâmplate. Și aș dori să pun așadar următoarea întrebare. Care considerați că va fi viitorul celor prezentate? Pentru că în urmă cu câți, cu doi ani s-a spus că nu, nu, nu vom putea ajunge la o identificare a persoanei, dar acum există noi uh, modele la care se lucrează. Deci, Uh, propunerea de anonimizare sau pseudonimizare, așa cum se regăsește în această propunere. Deci, aceste concepte și această propunere este un instrument care va garanta, care va garanta protecția datelor dacă acestea vor fi uh, anonime. Și apoi, ultimul punct, cred că la articolul 82 trebuie să discutăm despre următorul lucru. În Europa există diferite relații sociale, relații contractuale, relații de muncă, lucru care are un impact uh, nu doar asupra acestui, uh, asupra domeniului social, dar și asupra domeniului protecției datelor. În acest context, trebuie ca în acest regulament să se regăsească o linie directoare de la care însă să se poată merge mai departe, să poată fi impuse niște standarde uh, superioare. Deci acest principiu conform căruia, cel puțin acest principiu există în uh, Germania, de a impune uh, standarde superioare. Acest lucru se întâmplă și cu acordul TRIPS, de exemplu. Deci protecția existentă nu trebuie diluată în niciun caz printr-o nouă propunere.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 cu ceilalți doi vorbitori uh, și cu colegii din uh, Bundestag. Regulamentul trebuie să includă prevederi prin care legislația națională să primeze asupra legislației europene dacă asta este în beneficiul muncitorilor sau al individ, cetățenilor individuali. Altfel, nu facem decât să dăm mai mult de lucru avocaților. E foarte important în cazul acordurilor colective, ca legislația națională să primeze asupra dreptului european. Pentru că pentru că legislația europeană are prost obicei de a tăia din drepturile oamenilor Vă mulțumesc, doamna președinte. Mai uh, sunt doi vorbitori pe care îi rog să fie cât se poate de succint. Doamna Batet are cuvântul din uh, Spania, prima, și apoi doamna Zipăl. Muchas, muchas gracias. Eh, creo que ha sido un panel... Eh, mulțumesc foarte mult. Iată, un prezidiu foarte bun din punct de vedere al conținutului și al utilității. Chiar ne interesa care este poziția Germaniei. Aș vrea să spun trei lucruri. Unu, în ceea ce privește ce spunea doamna Mann, mie mi se pare că dânsa a avut o reticență în a aborda subiectul uh, protecției uh, din proiect. E vorba de măsuri tehnice care pot fi incluse uh, și care pot fi vândute ca aspecte pozitive pentru utilizatori pentru a-i convinge că informațiile lor sunt în siguranță. În ceea ce privește punctul de vedere al Comitetului Economic și Social European, uh, trebuie să vă spun că și la noi 90% uh, dintre companii sunt IMM-uri, deci acestea ar fi excluse și suntem pentru o modificare a pragului uh, legat de numărul de lucrători. Sunt companii cu 5 lucrători care dețin datele unui număr foarte mare de persoane. Deci trebuie să vedem și ce uh, alte criterii putem folosi în cazul IMM-urilor. Sunt de acord cu domnul uh, de Borgesius de la Universitatea din Amsterdam pentru că acest regulament trebuie să vină în sprijinul protecției datelor. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu cât mai succintă. Renunțarea la consimțământul uh, la lucrători este un lucru corect pentru că toate exemplele ne arată că prelu- prelucrarea datelor, pre- prelevarea datelor nu se întâmplă întotdeauna în avantajul uh, angajaților, lucrătorilor. Deseori, uh, angajaților li se fac niște oferte din partea patronului și ei se tem să le uh, respingă, de fapt, pentru că acest lucru le-ar periclita locul de muncă. Simplificarea Uh, și mm, costuri uh, suplimentare pentru întreprinderi. Întotdeauna se amintesc aceste costuri când se prezintă o nouă reglementare. Eu mă întreb de ce nu vorbește nimeni de birocrația suplimentară și de costurile suplimentare puse pe umerii lucrătorilor, cetățenilor uh, normali. Eu, de exemplu, la Facebook pot să-mi salvez diferitele setări. Merg într-un... Uh, dar trebuie să fiu foarte atent. Merg într-un uh, uh, magazin să cumpăr ceva și nu sunt de atent, nu sunt atent de fiecare dată când plătesc cu cardul, că dacă fac acest lucru sunt de acord cu cine știe ce transferuri de date. Deci dacă plătesc cu cardul de uh, credit, datele sunt folosite pentru alte scopuri. Deci eu, ca cetățean simplu, am, trebuie să verific foarte multe lucruri. Este un lucru de la sine înțeles, se pare, pentru toată lumea și, uh, și reprezintă o povară și pentru cetățeanul normal. Deci nu trebuie să discutăm doar numai despre poverile uh, pentru societățile comerciale. Până la urmă, doresc să vă spun că protecția datelor poate reprezenta și un avantaj din punct de vedere competitiv. De dimineață am uh, discutat că protecția datelor nu trebuie făcută doar când uh, strălucește soarele și vremea este frumoasă, ci protecția datelor aparține drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni. Și este un drept care și costă ceva, într-adevăr. Și, apropo, nu avem nicio problemă întotdeauna să uh, le impunem uh, să cerem cetățenilor să accepte costuri suplimentare de, de, pentru viață și să le scădem uh, salariile, de exemplu. Deci nu cred că întreprinderile noastre ar trebui să aibă probleme majore cu aceste costuri. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, și dau acum ocazia prezidiului să răspundă la aceste întrebări. Nu trebuie să răspundă la toată. Vom începe din stânga și vom merge apoi înspre dreapta. Frederic, te rog. Question, um, namely the... Am să răspund la întrebarea privind viitorul. Dacă mai aveți și alte întrebări, mai discutăm mai târziu. În legătură cu profilele individuale, ce se va întâmpla uh, pe viitor. Nu vorbim aici despre legi, ci despre practică. Aceste profile vor fi o, o curență normală în 10 ani de acum încolo. Din punctul de vedere al tehnologiei, va fi o mare parte din procesarea datelor și de aceea cred că acest uh, aspect trebuie inclus în uh, legislație dacă adăugăm acel singled out acolo unde v-am cerut în definiția uh, persoane uh, identificate. Mulțumesc! Foarte pe scurt, în legătură cu remarcile dumneavoastră și a deputatului din Polonia, nu doar să fiu prost înțeles. O reglementare europeană pentru stabilirea unor standarde minime, care să fie valabilă pentru to- toată lumea. Punctul politic la care m-am referit eu este că nu trebuie să împiedicăm uh, existența unor reglementări mai bune în anumite state membre. Deci nu trebuie să ajungem la situația în care reglementările existente într-un anumit stat să fie subminate uh, de o legislație europeană. Acest lucru Uh, nu înseamnă că nu suntem de acord cu o reglementare europeană. Poate interpretarea este de vină pentru transmiterea greșită a mesajului, dar acestea sunt cele pe care am dorit eu să le spun. Și vis-a-vis -vis de uh, intervenția din uh, Spania, uh, într-adevăr, situația din Germania nu este una statică. Este vorba de anumite Uh, limite. În anumite societăți, societăți se procesează mai multe date, în altele mai puține. Deci am putea să acceptăm modelul german sau am putea să spunem pe baza discuției pe care am avut-o la Comitetul Economic Social European, unde am discutat modelul austriac, de exemplu, conform căruia anumite uh, reguli uh, referitoare la reprezentarea intereselor, acestea ar putea fi folosite pentru acest uh, domeniu. Mulțumesc! Doresc să vă spun că interpretarea se oprește acum, deci va trebui să continuăm în engleză. Îmi pare rău pentru acest lucru, dar cred că vom putea continua în engleză. The uh, Spanish member um,